Uh, Bună dimineața tuturor. Vă propun să începem, pentru că, din câte știu, domnul uh, Mulder va trebui să părăsească sala după primul punct. Sperăm că vor uh, sosi și ceilalți imediat. Vorbim despre sistemul de supraveghere la granițele Uniunii Europene. Al, cel de-al șasea la trialog a avut loc uh, ieri seara. Îl voi invita pentru început pe domnul Mulder să ia cuvântul. Și votul va avea loc pe 10 iunie. Dar deocamdată domnul Mulder ne va spune ce s-a întâmplat ieri la cel de-al șaselea trialog. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult uh, să văd că am un public de foarte înaltă calitate. Ieri uh, am uh, avut, sper, ultimul trialog privind Eurosur. E vorba de un program menit să consolideze granițele externe ale Uniunii Europene. Dacă avem liberă circulație în interiorul granițelor Uniunii Europene, este esențial ca protecția la granițele exterioare să fie cât mai bună. De aceea cred că am ajuns, am luat-o pe calea cea bună cu acest uh, program. Am început uh, și noi și Consiliul cu câte o poziție. A trebuit ca fiecare parte să facă uh, un, uh, o anumită concesie sau mai multe concesii, dar cred că putem fi mulțumiți de acordul uh, la care am ajuns. E important uh, pentru noi să încercăm să prevenim ca oamenii să se înnece în Mediterana încercând să intre în Uniunea Europeană. Am introdus în noul acord câteva prevederi referitoare la siguranță. În privința schimbului de date, Parlamentul a fost de părere că nu trebuie să se facă niciun fel de schimb de date cu părțile terțe, însă a trebuit să facem o concesie cu Consiliul și am fost de acord să facă schimb de date, însă doar în uh, cazul în care acest lucru este absolut necesar pentru buna funcționare a Eurosur. Alte chestiuni s-au referit la drepturile omului. Am uh, subliniat principiul uh, nereturnării Am vorbit uh, despre imigrație, despre imigranții ilegali și uh, am uh, decis să schimbăm termenul, să nu mai spunem ilegal, ci uh, neregulați sau nereglementați, imigrația nereglementată, pentru că existența nimănui nu poate fi considerată ilegală. Tu, cu toții avem dreptul să existăm. Până la urmă a rămas uh, totuși în text cuvântul illegal. Nu am reușit să ajungem la un acord. Există Agenția uh, Europeană de Pescuit, avem Agenția uh, Europeană Maritimă, avem o agenție de observare a pământului și aceste instituții cooperează foarte bine cu Frontex. Un alt uh, lucru foarte important pentru Parlament este uh, să vedem că Comisia respectă angajamentele luate și că are un cuvânt de spus în acordurile pe care le închide, le închid, le încheie statele membre cu uh, părți terțe. Deci trebuie ca rolul cu Comisiei să fie proeminent. Votul va avea loc pe 6 iunie, dar uh, pentru moment pot să vă spun că rezultatul este bun și vi-l recomand. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Ieri seara la reuniunea coordonatorilor am uh, fost de acord uh, să folosim expresiile, așa cum ați spus dumneavoastră, cum s-a convenit la trialog, să nu vorbim despre migrație ilegală, uh, să nu vorbim despre imigranți ilegali, să vorbim despre migrație ilegală, dar să spunem că e vorba de migranți nereglementați. Să încercăm să evităm uh, formulările care ar putea să fie inexacte. Impresia mea a fost uh, că ieri s-a ajuns totuși la un acord pe care cu toții îl putem uh, accepta. Domnul Bronx are cuvântul. Da, am ajuns doar la sfârșit. Am auzit uh, ce se întâmplă cu bărcile pe Mediterană, am auzit de numărul foarte mare de persoane care își pierd viața. E foarte tristă situația. Vorbim despre principiul uh, non-returnării, nereturnării. Cred că acest principiu contribuie la pierderea de vieți omenești, pentru că dacă le transmitem oamenilor mesajul că dacă vin din state nesigure, nu vor fi în niciun caz returnați, cu alte cuvinte, spui că dacă ești în stare, le spunem acestor persoane că dacă sunt pregătiți să-și asume riscul, atunci uh, dacă ajung întregi vor reuși să rămână în Uniunea Europeană. În privința limbajului, nu știu dacă vreau să mi se spună ce cuvinte pot să folosesc, ce cuvinte nu pot să folosesc. Cei care vor să restricționeze limbajul vor să restricționeze și ideile. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Bronx. Mai sunt comentarii din sală? Vom vota pe 10 iunie. Cel puțin așa sună documentul de care dispun eu. Înainte de a trece mai departe, aș vrea să vă transmit în numele doamnei Antonescu, raportor pentru dreptul la avocat în proceduri penale, că la sfârșitul lunii mai s-a ajuns la un, un, un acord cu Consiliul, deci două dosare au fost soluționate și că votul va avea loc la reuniunea noastră din 19 iunie. Îi spun bun venit domnului François Crepo. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul privind gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale ale migranților. Domnul Crepo, raportorul special al ONU pentru drepturile omului ale migranților, ne va face o prezentare uh, Um, a concluziilor unui uh, studiu de un an și rezultat al consultărilor cu uh, instituțiile europene, printre care și membrii ai uh, Comisiei Libe. E vorba de granițele cu Tunisia, Italia, Turcia și Grecia, frontierele dintre aceste state. Luni pe 27 mai a avut la o conferință la Geneva la care a mai fost prezentat acest raport. Acum îl vom asculta și noi. Așa că aveți cuvântul, domnule Crepo. Very much, Chair. Um, thank you to all of you for... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați invitat. Voi face o scurtă prezentare a acestui raport tematic pe 2013 pe care l-am uh, prezentat luni la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Raportul se concentrează pe gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și impactul acesteia asupra drepturilor fundamentale ale migranților. Așa cum uh, vi s-a spus, uh, am elaborat acest raport uh, în decursul unui an. Am făcut două vizite la Bruxelles în care am discutat cu parlamentari, cu Comisia, cu reprezentanții ai Consiliului și cu alte părți interesate. Am făcut uh, patru vizite în țările implicate pentru a face studii de caz și pentru a fundamenta cercetarea. Am vizitat Tunisia și Turcia, două state vecine în care efectele uh, politicilor uh, de gestionare a granițelor uh, ale Uniunii Europene sunt, uh, au un impact direct. Am vizitat și Italia și Grecia, părțile de pe, statele de pe cealaltă parte a frontierei, care trebuie să apere aceste frontiere externe. Studiul meu a fost prezentat oficial pentru prima dată luna trecută E vorba de un studiu tematic însoțit de o anexă în care sunt uh, prezentate în detaliu instituțiile europene um, care se ocupă de gestionarea granițelor și legislația. Am fost foarte încântat și mulțumit de colaborarea instituțiilor europene, în special uh, de colaborarea din partea Comisiei, în special răspunsul Comisiei, reacția Comisiei uh, la raportul meu oral din 21 mai. Comisia nu a fost de acord uh, cu to- întru totul uh, cu mine, nu asupra tuturor punctelor, dar acest lucru face parte din dialog, este normal și oricum reacția a fost una profundă. În raport am menționat că în uh, dreptul european uh, s-au uh, făcut mai multe progrese, pentru că s-a extins abordarea bazată pe drepturi în ceea ce privește migrația, fenomenul migrației, în special migrația ilegală. Am vorbit despre gestionarea granițelor externe și am vorbit despre Frontex și despre revizuirea regulamentului Frontex din 2011, faptul că s-a numit un uh, ofițer Frontex pentru drepturile fundamentale și uh, înființarea unui for consultativ Frontex. Nu întotdeauna um, politicile europene în materie de migrație nu au fost însoțite de garantarea drepturilor fundamentale. Eu acum voi dori să mă refer la migranți și în special la migranții ilegali. În ciuda mai multor evoluții importante, regret că în cadrul politicilor Uniunii Europene migrația ilegală uh, rămâne un risc de securitate și este considerat un fenomen care trebuie oprit. Se vorbește despre combaterea migrației uh, ilegale sau nereglementate, uh, nu se vorbește despre prevenire. Tocmai se vorbea în sală despre formulări și despre modul în care ne exprimăm. E bine să alegem uh, formulări care să poată fi folosite mereu. Folosirea cuvintelor precum combaterea migrației nereglementate sau ilegale uh, asociază fenomenul cu uh, combaterea traficului de droguri în timp ce migrația neregulată sau nereglementată poate să cuprindă politici uh, mult mai uh, diverse. Acest uh, lucru nu converge deloc cu abordarea bazată abordarea fenomenului migrației din punctul de vedere al drepturilor fundamentale. În acest context știu că la Consiliu, limbajul este în continuare migrație ilegală, migranți ilegali, deși în uh, probleme legate de drepturile omului s-a convenit că termenul adecvat este migranți nereglementați. În, cadrul, în cadrele de securitate s-au uh, inclus uh, s-au inclus drepturile omului și toate chestiunile polițienești uh, și așa mai departe, trebuie să treacă prin acest filtru al respectării drepturilor fundamentale. Concentrarea pe zonele de poliție și securitate um, s-a făcut prin Eurosur și prin Frontex. Știu că, deși programul de la Stockholm um, asigură coordonarea um, activităților Frontex, Uh, la primirea migranților uh, la granițele externe, pot să vă spun că uh, nu întotdeauna se întâmplă așa. În Grecia, în, la granițele cu Grecia, EASO, birou, Biroul European pentru Azil, nu intervine în cercetarea migranților. În Italia situația este asemănătoare. În centrele de detenție care au fost înființate pentru a procesa migranții tunisieni și egipteni, conform uh, acordurilor bilaterale încheiate recent, la aceste um, centre vin ofițeri uh, Frontex pentru a aduna informații secrete, însă în Crucea Roșie italiană OIM și uh, alte instituții nu au acces la aceste centre de detenție. Deci există un fel de dezechilibru și ar trebui să-l corectăm. În directiva returnare se spune că procesul de deportare trebuie să reprezintă o ultimă soluție. Eu, pe parcursul cercetării pe care am întreprins-o, am observat că atunci când se vorbește despre securizarea granițelor, Detenția sistematică a migranților ilegali a început să fie considerat un instrument legitim de gestionare a fenomenului migrației. În uh, Grecia s-a implementat operațiunea Xenosus, prin care migranții ilegali erau uh, deținuți, uh, arestați, deși majoritatea nici nu, ar, nu, făcut nu făcuseră nimic pentru a fi supuși acestui tratament. Raportul meu pe 2012 s-a referit la detenția migranților ilegali. Acolo am spus că detenția nu s-a dovedit niciodată a fi un factor de descurajare eficient care să ducă la reducerea fenomenului migrației. Conform dreptului european, detenția trebuie să se facă doar uh, în anumite criterii, în anumite condiții. Trebuie să fie cerută de lege, să fie necesară și proporțională cu obiectivele urmărite. Fără îndeplinirea acestor uh, criterii, detenția este, uh, vine în contra, încalcă în dreptul internațional privind drepturile omului, legea, legile internaționale privind drepturile omului. În fiecare stat pe care l-am, uh, l-am vizitat, am văzut că detenția se face în mod inadecvat, că nu se respectă garanțiile um, materiale, că se dețin persoane pe termen nelimitat, când uh, statul de origine presupus refuză să recunoască cetățeanul respectiv, uh, nu există niciun fel de perspectivă de, de, de deportare, deci detenția este inutilă și ea uh, poate să se petreacă pe termen nelimitat. De, de asemenea, sunt deținuți și copii uh, Am văzut acest fenomen în mai multe dintre statele vizitate. La fel, procedurile de uh, returnare, mai ales atunci când există acorduri de readmisie în baza cărora se fac, nu respectă condițiile necesare de siguranță. Am văzut uh, trebuie să facem controle uh, mai multe um, pentru a vedea ce se întâmplă la granițele externe. Se pare că sau se externalizează servicii de control la frontierele externe. Acest lucru se face uh, prin crearea de capacități administrative în state uh, terțe pentru a încerca să prevenim sau să limităm uh, fenomenul de migrație ilegală. Între Frontex și Turcia, de exemplu, s-a semnat un memorandum de înțelegere prin care s-a creat un, o astfel de un astfel de centru. Gestionarea granițelor poate reprezenta un uh, instrument important în uh, respectarea drepturilor migranților, deci eu nu sunt împotriva cooperării tehnice la control la graniță, însă transferul controlelor către alte state se pare că nu este însoțită de uh, respectarea drepturilor migranților și nici uh, de o cooperare care să permită accesul migranților la justiție. Nu se asigură nici experiența, nici fondurile și nici personalul necesar pentru a se putea face vizite la centre de detenție în care să se identifice acei migranți uh, care au nevoie de ajutor. Un alt corolar al uh, sistemului de gestionare a granițelor este că uh, cei de la granițele externe nu sunt doar uh, responsabili pentru gestionarea propriilor granițe, ci și păzesc o graniță externă a Uniunii Europene, care uneori sunt reprezentate de întinderi mari de pământ sau de apă. E o sarcină suplimentară și de aceea uneori se cere Frontexului să asiste, să ajute aceste uh, centre vamale. Asupra, grani, asupra statelor uh, Uniunii Europene care se află la granițele externe, se pare că um, impactul este foarte mare. Acest lucru se vede foarte bine în Grecia. În raportul meu insist uh, asupra faptului că cererea în Uniunea Europeană de mână de lucru ieftină, ușor de exploatat uh, trebuie să fie um, studiată. E vorba de sectorul construcției, de sectorul curățeniei. E adevărat că uh, sunt, uh, e nevoie de astfel de oameni care să poată presta astfel de servicii, însă aceste nevoi, um, această nevoie, această cerere nu este recunoscută. Dacă s-ar recunoaște oficial uh, nevoia de aceste um, uh, tipuri de activități, de oameni care să folosesc aceste tipuri de activități, ar putea reduce migrația neregulată. Am făcut în raport câteva recomandări. Vreau să menționez că raportul meu face recomandări specifice instituțiilor, uh, fiecare instituții ale Uniunii Europene. Sper ca recomandările mele să poată ajuta la uh, crearea unui cadru mai coerent pentru protejarea drepturilor fundamentale ale migranților. Vă mulțumesc și aștept cu interes comentariile dumneavoastră. Feedback. Mulțumesc, a fost un mesaj foarte clar pentru noi toți. Și acum putem primi întrebări. <clears throat> Doamna Romero Lopez pentru început, vă rog. Le agradecem su, su... Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Poate că ar fi fost bine să vedem ca în mai de, în detaliu care era situația din centrele de uh, Uh, reținere de, uh, care se află la frontiera din țările care constituie frontiera Uniunii Europene. Bineînțeles, este vorba de garanții pentru acordarea unui, uh, unui tratament echitabil și pentru accesul la justiție la, în statele frontiere ale Uniunii avem un fel de mici închisori Guantanamo și acolo persoanele pot să petreacă între 3 și 6 luni fără să aibă cea mai mică posibilitate de a avea acces la vreunul dintre drepturile lor, drepturi de care dispun cetățenii europeni de altfel. În multe țări, după ce aceste șase luni au, s-au scurs, persoanele sunt uh, repuse în libertate și rămân în același centru și mai petrec încă șase luni, ceea ce nu este normal. Nu ar trebui să considerăm această situație ca fiind conformă cu valorile și cu drepturile fundamentale pe care le apărăm aceste centre. le am văzut, de exemplu, pe cele din uh, Grecia, din Malta și am vizitat și un centru, un astfel de centru din Spania. Ori nu putem accepta ca lucrurile să continue să desfășoare în același fel. ONG-urile din mai multe țări nu au acces la aceste centre uh, oamenii nu pot beneficia de, as, de apărare juridică și există chiar un fel de vid juridic în aceste țări. Oricum, știți foarte bine că nu este vorba de țări care să fie în stare de război, ci uh, sunt uh, uh, țări care trebuie să găzduiască astfel de persoane, migrante, și care trebuie să facă față situației. Deci acest vid juridic Uh, uh, care se împletește cu criza, cu deficitul și aceste țări nu au posibilitatea să facă față situației. Mă bucur că Națiunile Unite se interesează de această situație, dar este foarte clar că trebuie să găsim o soluție pentru că azilul nu este, deci acest pachet azil despre care ni s-a vorbit și n-a fost comunicat, mie mi se pare insuficient. Situația rămâne foarte gravă în aceste centre de detenție și trebuie să facem astfel ca, per, ca guvernele să permită acces, accesul ONG-urilor în aceste centre de detenție iar cetățenii care se, sunt acolo să aibă aceeași, aceleași drepturi ca și restul cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc uh, oaspetului nostru pentru introducere și permiteți-mi să vorbesc în limba elenă, din mai multe motive. Ακολούθησα με πολύ προσοχή τα όσα αναφέρατε και μελέτησα το κείμενο. Am ascultat cu multă atenție intervenția dumneavoastră și am studiat și documentul prezentat. Respect uh, rolul pe care îl aveți și înțeleg faptul că expunerea dumneavoastră își propune să respecte drepturile oamenilor și ale migranților din țările terțe. Totuși, v-am citit cu atenție observațiile Am văzut și ceea ce a spus uh, organismul uh, Uniunii Europene care se ocupă de drepturile omului și am, mi-am dat seama că fi, de fiecare dată, de exemplu când Curtea de Justiție ia o hotărâre sau atunci când se organizează misiuni într-o țară sau alta, și comisia noastră, țin să precizez, a organizat niște misiuni și această comisie a putut să meargă să vadă ce se întâmplă în Italia, Spania, în Grecia, scuzați-mă, ne, ne vom duce în Spania. Am fost însă deja în Italia și Grecia și am văzut care erau intervențiile Frontex, uh, mai ales la nivel maritim. În uh, prezentare nu ați vorbit de clandestini. Ori, în misiunile noastre, cu ocazia misiunilor noastre, asta am constatat. Și am impresia că este un lucru cu care toată lumea este la curent, toată lumea cunoaște acest lucru. Există o enormă majoritate de persoane din țări terțe care vin în Grecia și Italia, vorbesc de aceste două țări pentru că ele figurează în uh, documentul dumneavoastră, deci persoanele astea ajung în Grecia și în Italia cu ajutorul unor traficanți. Și cred că ar trebui să vedeți care sunt toate aspectele legate de drepturile omului și insistat uh, foarte mult pe, pe rolul pe care îl joacă acești traficanți aceste persoanele care au plecat uh, din Africa în momentul mișcărilor uh, de acolo și au ajuns, de exemplu, în Lampedusa, aveau uh, niște indicații primite foarte clar din partea celor care se ocupau de acest trafic de persoane. Ei trebuiau să facă astfel încât barca pe care erau să, să se scufunde, astfel încât autoritățile țărilor care uh, trebuiau să-i primească să vină să-i salveze și astfel achiul comunitar să li se aplice în ceea ce privește statutul lor. Uh, mai este un lucru pe care nu l-am auzit în raportul dumneavoastră. Pentru Grecia spuneți că v-ați dus într-un centru anume eu spuneți uneori că anum 26 persoane uh, trăiau în aceeași cameră, alte dată erau 28. În ceea ce privește Italia, comisia noastră a făcut o misiune, a organizat o misiune acolo imediat după primăvara arabă. la sfârșitul lui noiembrie 2011, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și cu ocazia acestei misiuni am constatat că aceste țări făcuseră deja mari progrese în ceea ce privește efortul lor de a organiza cât mai bine aceste centre de detenție și de primire a, a um, celor care veneau din țări terțe. Drepturile lor erau sau Țările încercau să le respecte și am observat că autoritățile au încercat să dea impresia propriilor cetățeni că nu aveau de ce să-și facă griji de aceste sosiri foarte masive care n-ar fi reprezentat un risc. Am constatat același fenomen și în Grecia și în alte uh, locuri unde am fost încercăm să susținem activitatea AZO, încercăm să facem ca ele să se dezvolte mult mai repede și să aibă mijloacele care să le permită să facă față cerințelor și nevoilor. Dar în comentariul dumneavoastră nu insistați îndeajuns asupra importanței uh, existenței acestor uh, organisme. Ori, dată fiind pachetul azil, uh, grație hotărârilor pe care le-am luat, am reușit să facem unele progrese uh, și să îmbunătățim protec protecția drepturilor fundamentale. Aș mai insista asupra unui punct, chiar dacă las impresia că monopolizez discuția, dar am impresia că toată lumea încearcă să facă eforturi în Europa, dar în raportul dumneavoastră nu vorbiți de aceste eforturi. Nu vedeți toate lucrurile decât dintr-un anumit punct de vedere și cred că asta nu este just. Ultima observație. Este vorba de cifre, pentru că ați vorbit foarte mult de cifre. În 2012, în 2012 Grecia a trimis 292 uh, cetățeni turci care n-aveau dreptul să rămână în Grecia i-au întors către Turcia sau uh, de fapt este vorba de mai mult de 20.000 de migranți și, ca să nu vă obosesc prea tare, numai 113 s-au întors în Turcia. Și oare credeți că celelalte mii care uh, au rămas uh, în Grecia se găsesc în centre de primire? Nu, nu e posibil pentru că nu există loc. Deci, realitatea este că ceilalți circulă în Grecia și în Europa în general. Deci trebuie să le acordăm acestora un oarecare sprijin astfel încât să-și regularizeze situația lor, să profite de azil sau de or, or, un, un alt uh, statut. Același lucru uh, în relația cu Pakistanul. Uh, am avut, avem niște uh, înțelegeri cu această țară și, și dacă vrem să respectăm drepturile omului, trebuie să respectăm aceste acorduri care multilaterale sau bilaterale pe care le avem cu țări terțe. Or, aceasta ar fi plus valoarea care se uh, adaugă în Europa și lucru de care nu ați vorbit deloc. Dumneavoastră spuneți că se insistă asupra controalelor și că în uh, acordurile semnate cu țările terțe nu, nu ne inspirăm din respectarea drepturilor omului. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați că am uh, avut o astfel de intervenție lungă. Subiecte foarte sensibile și foarte importante în același timp. Însă, cred că e important să dăm cuvântul cât mai multor membri pentru a putea avea un dialog să vedem și care vor fi răspunsurile colegului nostru. Rog toți vorbitorii să nu depășească două minute. Știu că acest lucru nu e întotdeauna ușor, dar e important să dăm cuvântul tuturor. Doamna Wikström acum. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Crepo pentru un raport atât de detaliat. Cred că acest raport uh, inspiră și uh, dă speranță instituțiilor noastre. Aș putea opri aici sau aș putea folosi celelalte 90 de secunde care mi-au rămas. Tocmai de asta aveam nevoie într-un moment foarte potrivit. Am uh, pus la oaltă sistemul de azil comun, vom vota data viitoare la Strasbourg. Și acum trecem mai departe cu migrația legală. Eu am fost raportor pe regulamentul Dublin și acum sunt raportor pe raportul pentru migranți, studenți, cercetători, voluntari și așa mai departe. <clears throat> și concluziile mele seamănă foarte mult cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Protejarea drepturilor fundamentale schimbarea termenului illegal, pentru că nimeni nu e ilegal. Putea fi pe, s-ar putea afla în Europa într-o situație nereglementată, dar asta nu-l face ilegal. Și mă bucur că atrageți atenția asupra acestui fapt, pentru că nu mai e o problemă <clears throat> uh, europeană, e una globală. Deci, întreaga lume trebuie să uh, discute această problemă și ne bucurăm de raportul și prezentarea dumneavoastră care ne încurajează astăzi. De aceea, respectele noastre și aprecierile noastre. Țineți-ne pumnii pentru viitoarele rapoarte care vor urma. Mulțumim mult! Doamna Lambert, mulțumesc și din partea mea multe mulțumiri pentru raport. Unul din subiectele care se tot regăsește în raport e vorba, ține de <clears throat> coerența abordării și întrebarea cum să continuăm aceste proiecte. Subliniez și eu faptul că ați venit cu acest raport la un moment foarte potrivit când ne întrebăm dacă să facem ceva ca urmare a raportului de la Stockholm. Câteva din exemplele pe care le-ați dat sunt foarte bune. Frontex, de exemplu, care are acces la anumite instituții, dar nu și uh, în altul comisariat al Națiunilor Unite. Și asta cred că s-ar putea îmbunătăți foarte ușor, <clears throat> pe când alte elemente s-ar putea să dureze mai mult. Și doriți să știu dacă puteți spune mai multe despre returnări și continuarea acestui lucru. Ce credeți că s-ar putea face cu returnările? Ce ar fi util? Mulțumim, domnul Cles. Mulțumesc, doamnă președinte. În până Frontex onvoldoende... Nu ne gândim la alte alternative pentru ceea ce este să zicem, detenția acestor migranți care sunt uh, într-o situație nereglementată. Puteți să ne spuneți care ar fi alternativele și acești străini care sunt uh, în libertate în Belgia Multe dintre persoanele în, care nu au o situație nereglementată primesc o scrisoare în care li se cere să binevoiască să uh, părăsească teritoriul Belgiei și li se dă și un termen precis. Dacă aceasta ar fi alternative, nu este vorba de o soluție adevărată. Poate că mă înșel, domnule Crepo, dar am impresia că nu vă interesați foarte mult de o abordare eficientă a uh, migrației ilegale. Uh, am citit anumite articole în presă și spuneți că uh, controlul la frontierele externe va conduce la alte incidente, ori, după părerea mea, Uh, efectul va fi invers. Dacă avem o atitudine laxistă, ei vom încuraja pe migranți să vină în Europa și își vor lua și ei niște riscuri foarte mari dacă fac acest lucru. Și nu cred că e un lucru bun. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Doamna Separ. <coughs> Mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Crepu pentru un raport foarte clar, dar totuși foarte rezervat. Împreună cu colegi din uh, Bundestagul German am avut o discuție, cu, deci cu colegi care au făcut o vizită <clears throat> din, în Grecia, iar poveștile lor erau totuși mai drastice decât raportul domnului Crepu la fel și situația imigranților care nu se află în lagăre, ci în, se află în Atena sau în alte localități. Cred că în întreaga dezbatere trebuie să avem și o altă abordare, pentru că de multe ori avem senzația că cei care vin înspre Europa, special cei care vin prin intermediul traficanților, nu se spune clar niciodată, dar sună ca și când ar fi fie eventual criminali, sau vor să folosească sistemele sociale din Europa și deci reprezintă un factor de cost inutil. Cred că e o abordare complet greșită. Vă aduc aminte că majoritatea acestor persoane nici nu ajung de fapt în Europa, ci în continentul african și în alte țări. Și aș mai atrage atenția asupra faptului că cei care trec prin atâtea pericole și care au întreaga presiune asupra lor, ei nu trebuie doar să încerce să-și câștige pâinea, ci au și presiunea că trebuie să facă rost de bani pentru familiile lor, care la rândul lor trebuie să uh, financeze datoriile cu uh, traficanții pe care i-au plătit. Dar se spune că în Europa ne, lipsesc, uh, <clears throat> ne lipsește forța de muncă. Tot mai multă lume cumpără pe internet și nu în magazine. Magazinele se închid. În Germania acum o discuție care spune că ar trebui să aducem muncitori din China. Sunt tot felul de domenii unde aud că nu avem forță de muncă și pe de altă parte împiedicăm pe cei care vor să vină să poată ajunge sau îi trimitem înapoi. Nici măcar nu verificăm în ce măsură putem da o perspectivă acestor oameni. Deci mi se pare incredibil pe undeva. Sunt uh, standarde foarte diferite cu care tratăm aceste probleme. M-aș mai referi și la Italia. S-ar putea să existe într-adevăr câteva lagăre frumoase și avansate, dar în același timp Italia a început să închidă anumite lagăre și primim știri în aceste primim știri <clears throat> că Italia a dat câte 500 de euro unor imigranți ca să părăsească teritoriul Italiei și alte state membre UE trebuie să se descurce cu aceștia. În încheiere aș dori doar să mai spun că ar fi trebuit să găsim o soluție mai bună Uh, pentru, reglement, pentru migranți. Din păcate, raportul Dublin n-a prea reușit, a fost, uh, s-au opus tocmai statele membre care nu au atât de mulți imigranți și de aceea avem aceste probleme la frontierele externe în acest moment. Thank you, Birgit. Uh, Madame Flotre. Uh... Mulțumesc, Birgit, doamna Flotre. Si, uh, monsieur Cretu. Mulțumesc, domnule Crepo, pentru raportul dumneavoastră, care face o sinteză a unor analize și a observații in, pe care chiar și membrii acestor, acestei comisii le-au putut face pe teren sau când au citit rapoarte și ale ONG-urilor. Dar ceea ce mi se pare esențial este că avem un punct de vedere global asupra frontierelor cu niște întrebări care mi se par tematice, cum ar fi cea a externalizării sau a detenției și în ceea ce mi se pare esențial este statutul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți raportor special al Națiunilor Unite. Uh, raportul este prezentat tuturor țărilor uh, Uh, unde v-ați dus. Vreau, aș vrea să văd cum va fi primit acest raport, fie în țările membre ONU, fie în țările membre ale Uniunii. Uh, toată lumea vrea să spună ce se întâmplă și ce fac cei care vorbesc despre drept, care fac ca dreptul să funcționeze. Acest raport va fi, a fost elaborat, pe urmă va fi prezentat și acesta este elementul nou pentru noi. Ceea ce mă interesează să înțeleg este uh, cum veți face să trăiască acest raport în incinta Națiunilor Unite, cu ce tip de procedură de monitorizare uh, se va, uh, îi va urma și cum putem noi care vrem să ne respectăm angajamentele Uniunii și drepturile migranților, cum vom putea noi să găsim puncte de sprijin în timp la nivelul ONU pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor la frontierele Uniunii. Mulțumesc! Silvie Guillaume. Mulțumesc! O să fie mai rapid decât am spus, pentru că nu am nimic de uh, adăugat um, celor spuse de colega mea, erau exact același lucru asupra cărora vreau să uh, insist. Bineînțeles, este vorba de monitorizarea uh, ce, a urmărilor, a urmărilor acestui proiect, dar și în interiorul Uniunii, dar și în afara Uniunii, care va fi, deci, urmarea prezentării acestui uh, raport. Mulțumesc. Um, thank you very much. Uh, hopefully we will hear at the end more. Mulțumesc vom da cuvântul și domnului raportor, dar până atunci mai avem câteva întrebări. Doamna Keller. Mulțumesc, am și eu câteva întrebări. Mulțumim pentru raport. L-am primit uh, târziu, dar am apucat să-l citim pe scurt și așa cum au spus și alții înaintea mea, consider că e un rezumat foarte bun a ceea ce am văzut și noi la frontierele externe și dori să ne reamintesc tuturor că în rolul nostru de Parlament uh, jucăm un rol în crearea legilor care gestionează frontierele externe. Trebuie să semnăm acordurile de readmisie, ați menționat și dumneavoastră acest lucru. Avem un rol important de jucat. Cât privește externalizarea frontierelor, dincolo de supravegherea teritoriilor care nu țin de teritoriul Uniunii Europene, găsiți că există probleme juridice pentru că operăm în afara teritoriilor noastre? Vom uh, discuta în curând directiva cu privire la detenție și mă întreb dacă aveți cumva recomandări cu privire la schimbarea acestei directive, ce am putea face noi ca Parlament. Iar cât privește fondurile pentru viitorul plan uh, financiar multianual și ne întrebăm care e aspectul drepturilor omului, ce credeți că ar trebui să se întâmple concret la frontieră pentru a asigura drepturile migranților? Și un alt lucru. Chiar ieri am avut o discuție pe Eurosur, salvarea vieților pe mare, a cui responsabilitate este, Statele membre spun că e responsabilitatea lor și nu ar trebui inclus în legislația europeană. Dar credeți că Uniunea Europeană are un rol în salvarea de vieți uh, pe mare? Am atât pe scurt, dar pentru că s-a vorbit și de măsurile de raportare, returnare, întreb Comisia când primim raportul de monitorizare al Frontex, care ar fi trebuit prezentat în decembrie anul trecut și nu am văzut încă nimic. Puteți da o dată concretă? Mulțumesc, domnul Trenta Felides. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc invitatului nostru care ne-a prezentat un raport foarte complex și detaliat nu am avut ocazia să citesc raportul, îmi pare rău, așa încât nu știu dacă nu cumva se referă și la soluții care să vină la, pentru a rezolva uh, lucrurile pe care le subliniază. Dar Uh, o să mai adaug și eu unele puncte de întrebare, fără să dau totuși soluții. Față de ceea ce spunea colegul meu, domnul Papa Nicolau, apropo de migranții care nu se puteau întoarce în Turcia din Grecia. S-a pus o întrebare asupra modului în care să te ocupi de acești migranți înainte de întoarcerea la în țara de origine sau de plecarea spre alte țări care îi primesc. Aș vrea să știu dacă există propuneri de soluție pentru aceste propuneri pe care le-ați uh, ridicat. Thank you. Uh... Vorbitorul s-a referit la faptul că nu e de acord cu reținerea migranților nereglementați. Anul trecut, șeful Frontex ne-a spus că migranții ilegali sunt reținuți doar temporar și apoi fie li se permite șederea permanentă, fie sunt refuzați, să dă o hârtie cerându-le, dacă nu se supără, să părăsească Uniunea Europeană. Și ei respectă întotdeauna aceste rugăminți, desigur. A spus că dacă ar fi mai ușor de migrat legal, ar fi mai puțin ilegal sau nereglementați. Ceea ce sigur că e evident. Așa se întâmplă cu orice activitate. Se vorbește despre imigrații ca și că noi am avea o posibilitate nelimitată de a absorbi uh, imigranți. Regatul Unit are 62 de milioane de locuitori și noi putem caza și hrăni pe toți, dar mai imigranți. și multe țări din zonă sunt pline. Apoi unii au spus că unii vor înlocui pur și simplu europeni, își vor pune o haină și vor deveni europeni. Nu este așa. Când vin migranți din țări terțe, ales din lumea a treia, riscăm să transformăm uh, Europa în uh, părți din Europa în lumea a treia. Da, mulțumesc. O discuție foarte controversată. Rog pe domnul Papa Nicolau să ia cuvântul pentru a doua oară, pentru că e singurul uh, care a vorbit din partea PPE, e din Grecia și Grecia a fost menționată, deci vă vom da scurt cuvântul. Mulțumesc, foarte pe scurt. O întrebare foarte clară. După toate cele care s-au spus de către colegi, și dat fiind faptul că s-a tot vorbit de anumite state membre, adică Grecia și Italia, eu am următoarea întrebare. Sper să-mi puteți da un răspuns clar, concret. După cercetările dumneavoastră și după discuția de astăzi, considerați că la nivel european lipsește solidaritatea și că nu se distribuie corect sarcina? Credeți că sistemul funcționează și e potrivit? Sau credeți că e o nevoie de a da vina pe anumite state membre care nu respectă acest mecanism de solidaritate? Sper că ne puteți da niște răspunsuri concrete. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim. Și acum dăm 15 minute domnului raportor pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Very lively debate. I can see that you're well aware of, of all the issues. Mulțumesc foarte mult pentru uh, participarea la această dezbatere foarte aprinsă. Mă bucur uh, să văd că în sală sunt uh, multe persoane cu experiență în aceste probleme, mai ales pentru că ele sunt discutate frecvent la Parlament. Nu voi răspunde la întrebări în ordinea în care mi-au fost adresate, voi încerca să răspund global, pe cât posibil. În general, prin acest raport uh, cer să se încerce un schimb de paradigmă. Nu spun că e rău să se gestioneze granițele, nu spun că ar trebui să fie desfințate Frontex sau Eurosur. Acestea sunt instrumente tehnice foarte utile pentru cei care primesc din partea statelor membre sau Uniunii Europene anumite misiuni. E vorba de instituții legitime. Întrebarea este care este obiectivul lor și cum um, se, își îndeplinesc ele sarcinile. De aceea cred că trebuie să schimbăm puțin paradigma. Înțeleg că în majoritatea statelor migranții apar ca o categorie vulnerabilă a populației, după multe altele. Lucrătorii uh, um, industriali, femeile, minoritățile, aborigenii, mă rog, în America și Australia, um, homosexualii și lesbienele. Toate aceste categorii de persoane au luptat și au câștigat atât bătălii politice cât și juridice. Au câștigat, și-au câștigat drepturile uh, s-au asigurat că ele sunt respectate, măcar într-o anumită măsură, luptându-se în tribunale și prin mobilizare politică. Trebuie să înțelegem că migranții reprezintă o limită structurală a democrațiilor noastre. Migranții nu sunt reprezentanți, reprezentați politici. Ei nu contează pentru politicieni și acest lucru reprezintă o problemă. Nu dau vina, nu vreau să învinuiesc politicienii, e pur și simplu o problemă a democrațiilor. Există părți foarte mari ale populațiilor noastre care nu sunt uh, de fapt uh, reprezentate în niciun fel de organism reprezentativ. Singurul instrument tehnic pe care, de care dispun pentru protecția drepturilor lor sunt instituția pentru drepturile omului și tribunalele. Acesta este un element interesant dezbaterile care se poartă peste tot în Europa și în restul lumii, dezbaterile pe tema migrației sunt uh, foarte dure. Tocmai din acest motiv, din, această, din cauza existenței acestei limite structurale a democrației. Schimbul pe, schimbarea pe care o cer eu este uh, să recunoaștem că migranții dispun și ei de drepturi, ca oricare dintre noi ei au aceleași drepturi fundamentale ca orice cetățean, cu excepția dreptul de a vota și de a fi ales, aceasta reprezintă o limită structurală, și dreptul de a intra și de a rămâne pe un anumit teritoriu. Acestea sunt drepturile pe care ei nu le au. Toate celelalte drepturi, dreptul la egalitate, um, interzicerea discriminării pe baza originii, de exemplu, um, toate aceste drepturi ei le au și ele trebuie să fie respectate de autorități și de tribunale și de instituțiile pentru drepturile omului. Însă acest element este adesea trecut cu vederea în uh, tipul de dezbateri politice pe care le organizăm noi. Eu am uh, subliniat ca problemă absența unei, uh, unui cadru legal comun pentru migranți la vizitele pe care le-am uh, făcut, m-a surprins foarte mult modul în care erau administrate centrele de detenție. Administrate în mod complet diferit dintr-o parte a unei țări în cealaltă. Închisorile, de exemplu, sunt uh, gestionate pe baza unui cadru național. Există reguli privind uh, modul în care trebuie tratați deținuții Uh, criminal, pe, pe, de drept penal, câte ore libere de uh, pentru activități independente pot să aibă, cât de mare trebuie să fie curtea în care sunt uh, eliberați în aceste ore de timp liber. Însă acest lucru nu se aplică centrelor de detenție. În Grecia, de exemplu, vorbind despre condiții de detenție, am vizitat 11 astfel de centre am vizitat unul, un centru care era absolut înfiorător. Am discutat problema cu directorul și uh, directorul mi-a spus de 2 ani încerc să am tot cer să se închidă acest centru. Între timp e vorba de un centru despre care se spune că este închis, că a fost închis între timp. Dar eu când l-am vizitat era deschis. Domnul Papa Nicolau. Centrul a fost între timp închis, spune domnul Papa Nicolau. Președinta, vă rog să nu-l întrerupeți pe vorbitor. Domnul Crepo, eu am vizitat uh, centrul când era încă deschis. Nu vă spun că a fost închis ca o urmare a vizitei mele, dar l-am văzut deschis și pot să vă spun că nici în Grecia și nici în alte state nu există un cadru comun de tratament al migranților. Am avut experiență și în alte centre de detenție, atât în Grecia cât și în Italia, care experiența a fost puțin altfel. Într-un anumit centru de detenție din Grecia, migranții aveau telefoane mobile. Directorul centrului de detenție a spus Păi, atmosfera e mult mai bună dacă ei au uh, telefoane mobile, pentru că pot ține legătura cu autoritățile consulare, cu familia, cu avocații, uh, când doresc ei, nu trebuie să ne certăm tot timpul cu ei, lucrurile sunt mult mai, mai ușor de gestionat. Într-un alt centru de detenție, centrele, eh, telefoanele mobile erau interzise și atmosfera era mai degrabă una de rebeliune și ni s-a răspuns că, de fapt, nu sunt permise mobilele pentru, din motive de securitate. În centrele în care erau permise telefoanele mobile, se, argumentul era că sunt permise din motive de securitate. Deci întotdeauna primim răspunsuri contradictorii. Nu există un cadru comun și de aceea aș vrea să existe în fiecare stat un cadru comun de respectarea drepturilor omului să fie și implicat, un, implicată și Uniunea Europeană în acest demers și să există o listă rezonabilă a modului, a felurilor în care să fie tratați rezonabil migranții. Cred că aglomerăm um, într-o categorie foarte mare migranți de toate tipurile, însă ei, categoriile de migranți sunt foarte diferite solicitanții de azil au nevoi speciale, trebuie tratați special. Ei nu trebuie să fie arestați, deținuți, trebuie să fie, aibă acces la um, proceduri uh, specifice. Eu nu am, uh, m-am întâlnit încă cu reprezentanții uh, Biroului European pentru Azil, dar ei trebuie să se implice în lucrările Frontex sau lucrările statelor membre. Copiii, încă o dată, au drepturi specifice, ei nu ar trebui să fie deținuți. Nu are cum să fie în interesul copiilor să fie deținuți. Eu am văzut copii în centrele de detenție. Și copiii ar trebui să fie întotdeauna lăsați liberi, ar trebui să meargă la școală dacă au vârsta de școlarizare. Acest lucru este mm, consfințit în Convenția privind drepturile copiilor. Cu toți am convenit asupra ei familiile cu copii nu trebuie să fie deținute, pentru că există principiul unității familiei. Familia nu trebuie despărțită și copiii nu trebuie deținuți. Persoanele cu probleme de sănătate psihică sau fizică ar trebui să beneficieze de îngrijire. Chiar și migranții care locuiesc pe stradă uh, sunt privați de acces ușor la serviciile de sănătate și mai puțin în cazul celor cu probleme psihice. Există ONG-uri care se ocupă de migranții fără casă, cei care trăiesc pe stradă. Dacă ne gândim la sistemul de închisori penale, acolo există reguli privind furnizarea de servicii de sănătate. Aș vrea să văd uh, că același lucru se întâmplă și în cazul deținuților de altă natură. Trebuie să fie satisfăcute aceste nevoi. În directiva returnare sunt reguli clare, bazate pe dreptul fundamental al libertății fizice. Detenția trebuie să fie o măsură de ultimă instanță. Ultima măsură la care se recurge. Există foarte multe alternative la detenție. Acestea sunt uh, prezentate în uh, sistemul de justiție penală. Cauțiune, um, persoane care garantează mm, că persoana nu va fugi, acele ce, brățări care localizează persoana. Ar trebui să existe adăposturi pentru copii, cel puțin, există deja adăposturi care ar putea fi folosite și în acest sens. Familiile ar putea să beneficieze de servicii sociale acordate familiilor în situații dificile. Aceste persoane, migranții, au nevoi și uh, au nevoi speciale care trebuie să fie satisfăcute. Și ar trebui să nu-i tratăm pe toți la fel, ci să-i uh, împărțim pe categorii și să le acordăm susținerea de care au nevoie. În general, lipsește accesul la justiție, accesul adevărat, real la justiție. Nu există posibilități de revizuire a ordinelor de arestare, deținere sau deportare. În satele pe care le-am vizitat, foarte adesea, în practică, e dificil să se revizuiască aceste ordine, deși ele sunt, există în lege. În Italia, de exemplu, trebuie făcute două apeluri diferite pentru uh, procedura de detenție și deportare și adesea e vorba de două orașe diferite în care trebuie făcute aceste apeluri, deci de angajarea a doi avocați, pe, lucrul la care, pentru care oamenii uh, în situația migranților nu au fonduri. Trebuie să se viziteze centrele de detenție pentru a se identifica persoanele care au nevoie de de uh, asistență și de protecție. E vorba și de, de migranții mai în vârstă care au nevoi speciale. Dacă nu asigurăm accesul ONG-urilor sau instituțiilor naționale care se ocupă de drepturile omului, Um, să, ca acestea au acces la centrele de detenție pentru a identifica persoanele vulnerabile, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Încă un uh, lucru înainte de a aborda um, problema continuării acestui raport. Sau mai degrabă voi vorbi chiar despre ce urmează acum. eu uh, elaborez o procedură, mă ocup, de, desfășor o procedură specială. Noi uh, nu prea facem vizite de control după terminarea procedurii, pentru că ne ocupăm de 194 de state și adesea nu putem, nu avem cum să ne întoarcem într-un stat. Însă, acest uh, raport va fi adăugat la alte rapoarte făcute de alte, alți raportori organismele uh, din tratat, um, Comisia pentru Drepturi Sociale și Culturale elaborează rapoarte la care raportul meu va fi și el uh, adăugat. Eu, ca raportor special, contribui practic la baza de cunoștință. Dumneavoastră sunteți cei care luați măsurile tehnice ca urmare a acestui raport. Dumneavoastră ONG-urile care discută cu uh, guvernele, alte state care gu- discută cu guvernele și uh, comisiile care se adresează guvernelor atunci când acestea își fac rapoartele periodice. Dacă nu mă înșel, este este pentru prima dată când Uniunea Europeană face obiectul unui raport uh, printr-o procedură specială a ONU. E interesant, pentru că acest lucru arată că Uniunea Europeană, ca entitate, joacă un rol în protecția drepturilor omului. Nu numai că joacă un rol, dar are și o tradiție foarte îndelungată, foarte consistentă de apărare a drepturilor omului. are o jurisprudență um, foarte amplă în, legată de problema drepturilor omului. Eu fac apel la Uniunea Europeană să mențină această tradiție și să trateze migranții așa cum ar dori să fie tratați copiii noștri dacă ar, fi, dacă ar ajunge într-o situație similară. Mulțumesc! Mulțumesc că ați încheiat pe o notă foarte puternică. E posibil să nu uh, ne placă foarte mult uh, imaginea pe care ne arată această oglindă, raportul dumneavoastră, dar uh, de această dată nu vorbim despre state individuale, ci despre situația din întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne mai prezentați rapoarte similare. Please take, take a seat. Vă rog să luați loc pentru că vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. 17 a fost amânat. 2014 a fost amânat, după cum am spus. Și acum urmează prezentarea cu privire la studiul european vește discriminarea față de homosexuali, lesbiene, bisexuali și transexuali. Îi rog pe cei care părăsesc sala să se grăbească un pic, pentru că noi trebuie să continuăm ședința. And please those who are stay... Iar cei care rămân, rog să luați loc. Pentru că uh, trebuie să începem. Înainte însă de a începe, aș dori să spun că pe 17 mai a fost ziua internațională împotriva homofobiei și atunci a fost publicat acest uh, studiu european iar astăzi domnul Denis van der Ver care conduce unul din programele agenției ne va prezenta rezultatele anchetei. Noi ne vom muta din fața ecranului, spune doamna președintă, pentru a vedea mai bine prezentarea. Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație. Vom prezenta așadar primul raport făcut vreodată, primul studiu cu privire la situații de crimă din ură. A fost o cerere din partea Comisiei în 2010 ca urmare și a cererilor Parlamentului pentru mai multe date în acest domeniu. Înainte de a începe cu prezentarea rezultatelor, voi prezenta și un scurt filmuleț. Și trebuie să clarific că Agenția Drepturilor Fundamentale a desfășurat și alte activități importante analiză comparativă cu privire la persoanele din acest grup și alte tipuri de cercetare. Iar acum încheta aceasta vine ca, un, ca o a treia etapă. Am primit răspuns din partea 93.079 de persoane și am acoperit toate cele 28 de state. 27 state membre și Croația. Uh, raportul a putut fi, um, formularul, scuze, a putut fi uh, completat în limba fiecărui stat membru. Voi prezenta acum pe scurt filmul care va face o introducere pe scurt a rezultatelor și apoi vom putea și uh, povesti privire la detalii. Mulțumesc! Be there? The sound should be there.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 while are waiting, let me just continue the introduction, otherwise we, we waste. Să nu pierdem timpul, voi continua cu prezentarea mea până tehnicienii ne ajută cu sonorul. A fost, după cum am spus, prima anchetă de acest tip și am discutat despre discriminare, despre victimizarea persoanelor și instituțiile europene au făcut foarte mult uh, deja în acest sens atât în ACHI, dar și la Consiliul Europei recomandările 2015. Și dată fiind toate aceste baze, toate aceste baze juridice, v-am spus că au participat peste 90 de mii de persoane, iată că acum avem și sunet. Deși veți vedea diferențe mari între țări în prezentare, am văzut și că pe, în alte domenii, de exemplu domeniul educării, sunt diferențe relativ mici. Voi intra în detalii ceva mai târziu. Veți vedea și problemele cu care se confruntă tinerii, mai ales cât privește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 Acum avem datele și pe site-ul nostru și le puteți vedea acolo. Puteți chiar uh, împărți pe subgrupe și puteți studia tot felul de detalii interesante. Uh, voi sublinea anumite domenii. Ocuparea forței de muncă, realități sociale, educație, violențe și crime din ură unul din puținele domenii unde există legislație europeană atunci când vine vorba de discriminare pe baza orientării sexuale e domeniul angajării. Și aici cerem, uh, am întrebat pe cei care au răspuns dacă s-au simțit discriminați în ultimele 12 luni căutând un loc de muncă sau la locul de muncă. Și vedeți în raport și pe ecran detaliile pe țară o medie europeană de 20%. 20%, deci unul din cinci au spus că da, s-au simțit discriminați. Despre asta este vorba, despre experiența lor. Deci s-au simțit discriminați la locul de muncă sau în căutarea unui loc de muncă. Dacă ne uităm însă mai în detaliu, apare un lucru suplimentar și anume um, <clears throat> La persoanele transexuale, problemele acestea sunt mai uh, puternice și acest lucru se confirmă în mai multe uh, studii și mai multe categorii. Cât privește locul de muncă, am văzut că 44% din persoanele care aparțin minorităților sexuale au trăit, au văzut cel puțin comentarii negative la servici sau au auzit comentarii despre un coleg aparținând unei minorități sexuale. Un alt element al directivei se referă la uh, legislația care să existe, să funcționeze, care e necesară și unde vine vorba de um, raportarea ast- unor astfel de evenimente. Și am întrebat în ce măsură știu că există o lege care combate uh, discriminarea. 56% e o valoare destul de mare față de studii pe alte grupuri, de exemplu pe rom pe care le-am făcut, unde, deci, în medie 56% știau că e împotriva legii să discriminezi. Acum vine vorba de raportarea unor incidente de discriminare, unde am constatat că 10% din cei care au raportat din cei care s-au simțit discriminați chiar au raportat acest lucru. E valoare foarte scăzută. Același lucru se găsește și în alte grupuri victimizate, dar e un număr foarte scurt. Deci 90% din cazuri nu sunt raportate. Este o diferență mare între statele membre. Vedeți pe ecranul din spate. În educație, în domeniul educației, se găsesc aceleași probleme. Ne-am uitat deci la educație, sănătate, dar și situații, de exemplu, prezența într-un restaurant, într-un magazin, dacă au fost, experien- dacă au fost trăite astfel experiențe. Și am uh, văzut că până la media europeană este de 32%, ne-au raportat că s-au simțit discriminați în ultimul an înaintea acestei anchete. Și aici diferențe între țări, între grupuri, unde iese în evidență lesbienele și transexualii. Ați văzut câteva citate la sfârșitul anchetei. Exista posibilitatea pentru persoane să lase un comentariu. Din 93 de persoane care au 93 uh, de mii de persoane care au răspuns, do- peste 20 de mii au vorbit și de detalii, au lăsat acolo comentarii, în special despre perioada de la școală. în domeniul educației, sunt unul din puținele domenii unde am constatat similarități semnificative între țări. Am întrebat respondenții dacă au auzit comentarii negative dacă un coleg de clasă era considerat făcând parte într-o minoritate sexuală. Și în toate statele membre răspunsurile au fost similare. Diferențele sunt foarte mici, ceea ce arată că problema este reală și trebuie tratată. Apoi am întrebat dacă, dacă persoanele au fost uh, deschise în timpul uh, studiului uh, cu privire la orientarea lor sexuală. Și aici diferențele sunt foarte mici. O medie de 76, 67%, scuze, și vedeți în mod interesant, în special la grupul homosexuali și transexual, raporturile sunt foarte mari. Apoi domeniul violenței și a unui mediu sigur, crime din ură, și dacă persoanele s-au simțit sigure în mediul lor. dacă se simt uh, sigure pe stradă, dacă își trăiesc viața în mod normal. Și am întrebat despre experiențe în ultimii 5 ani și ultimul an. Pentru ultimii 5 ani, 26% dintre respondenți au spus că au fost atacați în ultimii 5 ani dacă ne uităm mai atent și aici, raportul persoanelor transexuale este mai mare, peste 30%, iar pentru ultimele 12 luni 10%. Și din nou, dacă studiem partea legată de raportare, doar 22% din cei care au trăit astfel de uh, situații le-au raportat poliției, ceea ce e o valoare foarte mică motive pentru care nu se raportează, pentru că nu am încredere în poliție, nimic nu se va schimba oricum, câteodată nu știu unde să meargă să raporteze. Sunt așadar și alte elemente care trebuie avute în vedere. Apoi ne-am uitat mai atent la cei 10% care au raportat astfel de evenimente în ultimul timp dintre care 59% care au fost atacați au atribuit atacul orientărilor sexuale. Și aici se văd câteva diferențe în grup. Și ultimul domeniu, sigur, din prezentarea mea s-a referit doar la câteva activități, uh, viața de zi cu zi, mediul social. Am uitat la cum își simt, uh, cum își trăiesc drepturile fundamentale, când merg la școală, când se află pe stradă, în viața lor zilnică. Și o întrebare pe care am adresat-o a fost dacă se pot ține de mână cu partenerii lor pe stradă. Sau dacă evitați să vă țineți de mână pe stradă și vedeți în spate rezultatele situație mai bună în țări ca Spania și Danemarca, unde persoanele nu evită neapărat, dar pe de altă parte Croația, Cipru și România, mult peste media europeană, persoanele evită să se țină de mână pe stradă. <clears throat> Problema apare în special la bărbați, la homosexuali și bisexuali, care evită să se țină de mână pe stradă. Sigur că aceste Uh, rezultate cer un uh, răspuns. Ce trebuie făcut? Și am întrebat respondenții noștri, ce credeți că trebuie făcut pentru a vă îmbunătăți drepturile fundamentale? Pe ecranul din spate vedeți câteva din răspunsuri. S-a insistat că ar trebui implementate măsuri în școli, ca școala să fie un mediu sigur, să existe susținere din partea politicienilor, funcționarii publici și autoritățile naționale să promoveze aceste drepturi. Acele țări din Europa care au un plan de acțiune în acest domeniu sau politici, acolo se vede că, răspund, că repondenții cunosc eforturile statelor lor. Și chiar dacă nu am putut uh, trage concluzii cauzale, se vede totuși că acolo unde astfel de politici există, situația e ceva mai bună pentru minoritățile sexuale. Apoi, pe lângă întrebări, am formulat și propria noastră părere pe care am adresat-o instituțiilor europene și statelor membre. Un prim element pe care l-am menționat este că rezultatele arată că în UE și Croația există probleme care necesită un răspuns european, unul național. Planul de acțiune, măsuri politice, schimbări legislative, toate acestea trebuie să îmbunătățească situația. Când vine vorba de legislație, recomandăm că și uh, orientările sexuale trebuie incluse în texte legislative, în uh, elementele legislative în lucru. Apoi, când vine vorba de experiențe la locul de muncă, la găsirea unui loc de muncă, am spus-o și în trecut, trebuie și aici să existe uh, legislație europeană, dar și în alte domenii decât ocuparea forței de muncă. Și apoi, când vine vorba de violență și crimă din ură, credem că e important ca motivații omofobice și transfobice să fie recunoscute în legislația corespunzătoare atât la nivel european cât și la nivel național. Așa cum am arătat la început, pe site-ul nostru există un instrument foarte interactiv, foarte bun. Survey Data Explorer se cheamă și puteți vedea la linkul de mai sus rezultatele pe țară, pe grup țintă și o serie de alte variabile. Sunt informații unice pe care politicienii la nivel european și național le pot folosi și se pot informa despre realitățile minorităților sexuale din țara respectivă. Nu am vorbit prea mult despre metodologie și despre modul în care am desfășurat uh, acest studiu. Avem însă un raport tehnic detaliat. Știu că există multe întrebări despre astfel de uh, anchete online pe care, unde respondenții rămân anonimi. Ideea este că după o serie de consultări cu experți și cu comitetul nostru științific, tocmai asta am dorit să descoperim realitățile minorităților sexuale și ale celor care nu uh, și-au făcut publică această opțiune sau această situație și de aceea trebuia să le dăm posibilitatea să răspundă anonim. Și de aceea credem că am acoperit o sferă foarte largă de la um, ambele extremele spectrului, de la un uh, homosexual lucrând la Londra, să zicem, până la o femeie lesbiană din România, de la țară. Uh, E un raport uh, care, după cum am spus, va fi, a fost publicat de curând, dar detaliile apar și ele în curând și le puteți utiliza. Mulțumesc pentru atenție! Thank you very much uh, for the report. You might not know, but we are having quite a dark day today. Mulțumesc, o zi destul de plină astăzi, înaintea dumneavoastră, reprezentantul Națiunilor Unite pentru drepturile omului și el ne-a arătat o situație nu foarte promițătoare. De deci, aceea uh, cred că avem de învățat și uh, trebuie să vedem cum continuăm și ce învățăm de aici. Avem acum posibilitatea să punem întrebări. Cine dorește? Să începem cu doamna Birgit Sipăr și apoi continuăm cu ceilalți. Birgit? Mulțumesc! Din păcate nu am fost prezent aici pe întreaga durată a prezentării, însă doresc să menționez un punct, un punct important după părerea mea. Ați întrebat în raportor ce cred cei afectați că ar trebui făcut pentru a îmbunătăți situația. Și sus de tot scria pe lista că tocmai liderii religioși și politicieni ar trebui să iau o poziție clară cu privire la drepturi egale pentru cei aparținând minorităților sexuale. Și ne sperie faptul că tocmai în domeniul politicilor, politicienilor în state membre vedem tocmai opusul. Chiar în aceste zile sunt excluși oameni pe baza minorității orientărilor sexuale, deci ar trebui să vedem în ce măsură Uniunea Europeană poate da semnale mai clare și cum, care e efectul acestor semnale înspre statele membre, pentru că nu avem încă un spațiu public european ca atare, dar e o problemă dacă la nivel național, de sus în jos, se discriminează împotriva celor aparținând minorităților. Și de aceea cred că mesajul și din partea Parlamentului trebuie să fie unul mai clar. Mulțumesc. Urmează domnul Kirchhoff. Mulțumesc. Și dori să încerc să fac o comparație. Problema măsurilor legislative versus educație și înțelegere. E un echilibru instabil. Eu am fost responsabil în Regatul Unit timp de câțiva ani, în anii 90, pentru echilibru așa zis, rasial și am găsit acolo un echilibru uh, delicat între legislație, pe de-o parte, elemente obligatorii și încercând să îmbunătățim atmosfera generală, atitudinile și educarea corespunzătoare a oamenilor. Și la fel și în acest domeniu. Se pare că discriminarea, fie că e rasială sau de vreo altă formă, se reflectă date fiind anumite poziții politice sau uh, oameni care au alte probleme și se confruntă și hotărăsc să-și uh, uh, exprime aceste frustrări uh, față de orientarea sexuală. Sigur, guvernele trebuie să ia o măsură, o poziție mai puternică și cred că majoritatea guvernelor din Uniunea Europeană momentan fac acest lucru, însă e un echilibru foarte delicat. Eu întotdeauna am fost de părere că trebuie să fii foarte atent când, dacă vrei să faci legislație detaliată. Câteodată acest lucru poate întări chiar uh, legislația. Așa am constatat eu. De aceea cred că trebuie să subliniem mult mai mult importanța educației în acest domeniu educația consilierii și cred că dacă facem acest lucru, publicul și cetățenii se vor alătura și va scădea discriminarea. Eu cred că orice fel de discriminare e inacceptabilă, dar e important să abordăm într-un mod sensibil și corect. E în interesul celor care aparțin acestor minorități. Salut această prezentare și vă mulțumesc mult pentru că ați uh, subliniat aceste puncte. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. S-a părut important și să vedem ceea ce se întâmplă în școli. Educația e un element important. S-a văzut acest lucru. Și acum dau cuvântul doamnei Lunacek. Vă rog. I'd președinte. Și eu vreau să mulțumesc Agenției pentru Drepturi Fundamentale, pentru um, demersurile sale, care reprezintă un pas uh, înainte foarte important. Pentru că pentru prima dată, iată că avem uh, o imagine generală a modului în care trăiesc minoritățile sexuale, de ce se tem, în ce fel sunt discriminați. Un astfel de studiu nu s-a mai făcut până acum și vă spun uh, din experiență, eu sunt lesbiană, am mărturisit acest lucru în urmă cu 30 de ani, uh, din care 20 am petrecut în politică, deci știu foarte bine că nu s-a mai făcut un astfel de raport. Vă mulțumesc mult așadar pentru această prezentare. Eu am fost uh, la um, Haga în urmă cu două săptămâni, urmă cu Kinga Goetz și cu alți deputați europeni. Pe 17 mai, uh, cu ocazia zilei împotriva homofobiei, și vreau să vă spun că e foarte multă frică cu care se confruntă acești oameni și e absolut înfiorător să ne dăm seama de dimensiunile și gravitatea acestui sentiment. Noi dorim ca toată lumea, nu doar minoritățile sexuale, să poată duce existențe libere și lipsite de frică. Dar uh, jurnaliștii au avut această reacție, s-au mirat de faptul că oamenii sunt pătrunși de frică. E important să recunoaștem că frica încă există, în ciuda legilor pe care le-am uh, elaborat deși sunt destul de mulți oameni care își recunosc uh, orientarea sexuală, iată că, uh, deși s-au făcut foarte multe progrese, încă nu suntem acolo unde vrem să fim, încă mai sunt multe de făcut. Ceea ce am făcut, măsurile pe care le-am nu sunt încă suficient de bune. Voi vorbi și despre intervenția antevorbitorului meu. Um, Într-adevăr, minoritățile sexuale se confruntă cu foarte multe reacții negative din partea oamenilor, din toate mediile în care uh, activează. Sunt mulți care ne spun că n-ar trebui uh, să cerem mai multă vizibilitate, că n-ar trebui să fim atât de deschiși, că n-ar trebui să vrem să fim observați. Uh, eu cred că trebuie să fim uh, vizibili pentru a-i putea determina pe alții să ne susțină și să mă comenteze pozitiv faptul că, de exemplu, ieri în Franța s-a căsătorit primul cuplu homosexual. Studiul dumneavoastră ne arată clar că avem nevoie de comentarii pozitive cât mai multe pentru a combate sentimentele negative ale multor oameni. Un alt element legat de educație. Eu cred că educația este esențială. Copiii învață și pot învăța de foarte de la vârste foarte fragede ce este acceptabil și ce nu este acceptabil. Intimidarea care are loc în școli sau pe terenuri de sport este un fenomen uh, foarte clar. Eu uh, pe vremuri uh, organizam grupuri de persoane care luptau împotriva homofobiei. Uh, și ce înseamnă șul în germană. Dacă nu jucai bine pe teren în uh, Germania, erai făcut uh, șul. Adică nu ești destul de bărbat, nu ești... Uh, erai numit jvul, mă iertați. Acest mod în care vrem noi să ne educăm copiii acum uh, cărți care să prezinte imagini pozitive de cupluri uh, homosexuale, de familii curcubeu, cum uh, le spunem, care, familii care există în țările noastre, deși nu sunt acoperite de lege. Um, acest tip de educație este foarte important și cred că e bine ca profesorii să aibă curaj să-și mărturisească orientarea sexuală. și să oprim uh, percepția că profesorii homosexuali ar putea corupe copiii. Mă voi referi la ce a spus uh, colegul nostru, domnul Kirkhope. Adesea, legislația prea detaliată poate spori discriminarea, a spus uh, dânsul. Eu aș prefera legi detaliate, precum directiva orizontală, care să combată discriminarea pe orice teme uh, sexuale, religioase, pe bază de vârstă. În uh, domeniul serviciilor prefer astfel de regulamente, de directive orizontale, pentru că dacă nu avem astfel de uh, dispoziții, minoritățile sexuale nu vor avea curajul să um, să mărturisească, să-și mărturisească orientarea sexuală. De exemplu, dacă un cuplu de lesbiene dorește să închirieze un apartament, e posibil să nu recunosc, să nu-și recunoască orientarea sexuală doar pentru a nu fi discriminat de proprietar. Dar, repet, esențial este educația. Voi încheia prin a invita pe cineva din partea comisiei să-mi răspundă la o întrebare, dacă se poate, la Haga și vorbesc și în calitate de președinte al uh, grupului INTA pentru LGBT. S-a spus că avem nevoie de o foaie de parcurs uh, um, împotriva homofobiei. Uh, Așa cum avem nevoie de o foaie de parcurs împotriva discriminării romilor. Din păcate, doamna comisar Reding nu uh, a spus foarte clar că dorește să facă acest lucru la comisie. Ne-a spus că în ultimii ani și-a făcut un fel de foaie de parcurs și că s-au făcut progrese în ultimii ani și apreciem acest lucru, însă Cred că avem nevoie de un adev- o adevărată foaie de parcurs care să dea statelor membre, guvernelor, uh, o idee despre cum să se adreseze circumscripțiilor și autorităților care nu doresc să se implice neapărat, cum să facă pentru a îmbunătăți sistemul educațional. Uh, Aș vrea să întreb uh, Comisia dacă crede că mai există încă șanse de a se schimba lucrurile aici, pentru că Parlamentul a cerut de 11 ori să se facă ceva și deocamdată nu s-a mișcat nimic. Mulțumesc! Din câte știu, avem de față câțiva reprezentanți ai Comisiei. Voi uh, ruga întâi deputații europeni să se exprime, după care Vom da și cuvântul comisiei, nu știu care dintre dumneavoastră va dori să răspundă la această întrebare. Cu siguranță vom avea nevoie și de punctul de vedere al comisiei, nu doar de cel al Parlamentului și Consiliului. Noi am tot uh, cerut Consiliului să facă progrese în privința directivei orizontale. Ar fi bine să vedem și care este poziția comisiei. Îi voi cere domnului Glis acum să ia cuvântul. 20% van de respondenten zeggen het slachtoffer uh, geweest. Mulțumesc. 70% dintre respondenți au spus că au fost victimele violenței fizice. E scandalos. Mă surprinde faptul că avem atât de puține informații, totuși. Nu aud. Se spune că, că vreo 95% dintre autorii acestor acte de violență sunt musulmani. De ce nu se vorbește și despre acest lucru? De ce se, se ignoră răs- responsabilitatea pe care o poartă musulmanii pentru aceste acte? mai de mult s-a făcut un studiu privind antisemitismul la nivel european și uh, inițial s-a făcut și o referire la implicarea musulmană, după care această referire a fost cenzurată. Eu sunt împotriva acestei atitudini. Nu cred că putem uh, găsi soluții la probleme dacă ignorăm originile ei. E adevărat că acest adevăr nu pică prea bine, nu ne place să-l auzim, dar cred că trebuie să recunoaștem cine este responsabil. Ne puteți explica? De ce nu se spune cine, uh, care sunt autorii uh, acestui tip de atacuri? Domnul Bronx. Cred că este o greșeală să băgăm în aceeași oală tot ce ține de discriminare, slabă dezaprobare, ușoară dezaprobare, amenințări și violență extremă. Există totuși uh, diferențe foarte mari uh, între aceste fenomene. Ni se propune să cenzurăm uh, modul în care se exprimă o familie care, de exemplu, nu aprobă uh, homosexualitatea? Vrem, într-adevăr, să spunem bisericilor și um, persoanelor religioase în ce pot să creadă și în ce pot, nu pot să creadă? Abuzurile violente împotriva minorităților sexuale reprezintă, sunt de domeniul trecutului în general. Însă, așa cum s-a spus, într-adevăr în zonele musulmane ale Londrei Există postere în care homosexualii sunt invitați să nu se apropie. Și adevărat, au existat și atacuri fizice împotriva acestora. Cred că liberalii sunt uh, oarecum în dilemă când o minoritate uh, pe care o aprobă atacă o altă minoritate pe care o aprobă. Sincer, pe mine nu mă interesează uh, preferințele sexuale ale uh, prietenilor mei sau persoanelor pe care le cunosc marginal. Și nu mă interesează nici să le știu orientarea sexuală neapărat. Intimidarea la școli e întotdeauna inacceptabilă, dar uh, nu trebuie să încercăm să prevenim intimidarea pe o singură bază. Dacă interzicem uh, intimidarea pe teme uh, din motive legate de orientarea sexuală, intimidarea se va petrece din alte motive, vor găsi alte scuze. În general, educația trebuie să transmită copiilor uh, ideea de respect pentru cealaltă persoană. Nu să le spună oamenilor ce trebuie să gândească. Mulțumesc foarte mult, doamna Luna, ce a cerut uh, să poată interveni pentru o scurtă intervenție. Vă voi da cuvântul și apoi vom asculta reprezentantea comisiei. Da, vreau să mă asigur dacă am înțeles bine comentariile antevorbitorilor mei. Primul coleg a spus că 25% din autorii atacurilor violente împotriva homosexualilor sunt, ar fi musulmani. Uh, Asta cred eu că ați spus. Eu sunt împotriva oricărui tip de violență, indiferent cine este autorul actului, și nu aș vrea să marginalizez un singur grup religios, așa cum ați făcut dumneavoastră. În Franța, weekendul trecut, au avut loc atacuri violente care nu au fost uh, făcute de musulmani și de creștini. Indiferent cine uh, sau de ce uh, confesiune sunt autorii actelor violențe, acestea trebuie să fie condamnate. Domnule Bronx, ați spus că nu credeți că e bine să le spunem oamenilor religioși ce au dreptul să gândească. Ei bine, noi nu le spunem ce au dreptul să gândească, ci ci au dreptul să uh, spună. Pentru că nu e bine să permitem să, să permitem oamenilor să aibă discursuri ale urii, discursuri pline de ură împotriva anumitor categorii de minorități sexuale. Doamna președinte, dar știu că pe acest subiect opiniile sunt foarte diferite. Dacă doriți să răspundeți, vă pot da cuvântul, domnule Glis, dar foarte pe scurt, vă rog. Da, voi fi foarte succint. toți autorii actelor violente trebuie să fie pedepsiți, indiferent de originea lor. Dar dacă 95% dintre aceștia provin dintr-o anumită categorie de populație, cred că este logic să se aibă în vedere acest grup în măsurile de, pro, de, uh, de uh, prevenire și să fim proactivi. Mulțumesc, Sofie Indveld are cuvântul. Da, mă iertați pentru uh, că am întârziat. Eu vreau să iau o atitudine împotriva acestor aberații rasiste, pentru că, domnul Eglis exact asta ați spus, ați spus niște aberații rasiste. Cum să spuneți că musulmanii dețin monopolul violenței și homofobiei? Acest tip de uh, atitudine se întâlnește în multe grupuri religioase și Vaticanul are uh, o atitudine foarte puțin prietenoasă față de LGBT. Creștinii ortodoxi din Europa de Est și ei sunt foarte violenți împotriva homosexualilor. Dacă nu recunoașteți uh, sursa problemei, nu poți să te lupți cu ea, așa ați spus dumneavoastră și cred că tocmai așa este. Aveți date greșite, domnule Gleis. dacă începem să discriminăm uh, o anumită categorie de populație, nu vom îmbunătăți uh, situația discriminării împotriva altui grup. Mulțumesc uh, foarte mult, spune președinte. Vom încerca să ascultăm toate punctele de vedere. Vom da cuvântul și comisiei. Cine dorește să intervină? Bună dimineața tuturor, mă numesc Juan González, sunt uh, la Direcția Generală Justiție, la Departamentul Antidiscriminare. Îmi face mare plăcere să fiu pentru prima dată la comisia dumneavoastră. Mă tem că nu pot uh, să mă laud că am fost și eu la Haga. Nu pot spune uh, lucruri prea diferite față de ce a spus doamna Reding la Haga. Doamna Haga a vorbit despre acțiunile la nivel european, a vorbit despre implementarea principiului nediscriminării, a vorbit despre Carta Drepturilor Fundamentale, a amintit statelor membre că au uh, o răspundere foarte mare de a se asigura că sunt uh, respectate drepturile LGBT și a vorbit despre deblocarea directivei orizontale și despre legiferarea pentru uh, a respecta drepturile minorităților sexuale. A repetat angajamentul Comisiei uh, privitor la acest dosar și eu pot să vă asigur că la Direcția Generală Justiție noi suntem foarte angajați uh, în aceste eforturi vreau să vă spun care sunt etapele pe care le vom urma noi în uh, lunile următoare. Vicepreședintele Reding a spus că lucrăm uh, îndeaproape cu statele membre, că le acordăm susținere financiară. Acum avem și studiul uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale și la sfârșitul verii vom uh, discuta cu toate statele membre implicate, vom uh, analiza rezultatele cele mai șocante ale acestui sondaj, vom uh, vedea, de exemplu, că um, transexualii reprezintă o um, categorie cu probleme deosebite. Vom analiza situația în școli, vom vedea că sunt discrepanțe între situațiile dintre statele membre, vom vedea de ce politicile noastre funcționează în anumite state membre, dar nu și în altele. Vom încerca să facem un fel de schimb de opinii pe tema bunelor practici. S-a vorbit uh, despre acest lucru la uh, Haga, a spus că va exista o reuniune cu statele membre în care se va discuta cum uh, trebuie să ne organizăm eforturile pe viitor. Vreau să vă asigur că noi vom uh, lua măsuri ca urmare a acestui studiu. În săptămânile următoare vom face ultima cerere de propuneri conform uh, programului Progres și uh, cred că în cererea de propuneri vom menționa și vom trece și un link către acest studiu pentru că el să poată fi citit. Știu că nu v-am răspuns neapărat la întrebarea dumneavoastră care a fost foarte specifică, dar vă asigur că noi uh, facem tot posibilul pentru a uh, fi alături de dumneavoastră în această problemă. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că nu puteți uh, spune mai mult decât a spus doamna Reding la Haga, după acest raport, după acest sondaj, studiu, e foarte clar că trebuie să luăm măsuri în mai multe domenii, trebuie să venim cu legi noi, să deblocăm directiva orizontală antidiscriminare, trebuie să includem uh, identitatea de gen uh, în regulamentele privind drepturile cetățeanului. Ați menționat și alte măsuri uh, pe care vreți să le luați, dar uh, cred că ați observat că oamenii sunt dezamăgiți, că deputații au fost uh, dezamăgiți când am deschis aceste subiecte, că așteptăm mai multe, mai, mai multe acțiuni din partea dumneavoastră, mai multe recomandări. Să sperăm că putem uh, să colaborăm pe aceste probleme. Vă voi da încă o dată cuvântul pentru a putea răspunde la întrebări și comentarii după această dezbatere foarte interesantă. S-au spus multe lucruri interesante. Ceea ce privește importanța liderilor și mesajului liderilor religioși și celor politicieni și faptul că unii ar face mai bine să se abțină de la mesaje de ură. Într-adevăr, a fost unul din răspunsurile primite des și în uh, studiul nostru am văzut că în unele țări e o problemă mai mare decât în altele aceasta liderilor religioși și mesajul lor de ură. Sunt diferențe interesante între state membre cât privește problema legislației și a educației și relevanța celor două. Da, aceste lucruri merg mână în mână. În Regatul Unit, unde există această obligație de a vorbi despre minoritățile sexuale atât în uh, legislație cât și în educație, se întâlnește acest subiect. Cât privește făptașii și problema violenței, raportul care apare la sfârșitul lui iunie va avea detalii asupra făptașilor și imaginea pare să se confirme și din cu cele cunoscute în alte studii, de multe ori făptașii sunt bărbați tineri, câteodată singuri, câteodată în grupuri. E o problemă și cu violența domestică. 7% dintre respondenți au menționat violența acasă. Și uh, puteți vedea în raportul uh, nostru detaliat ce au considerat victimele, cine sunt făptașii. Sigur, de multe ori uh, nu știau, se întâmpla noaptea pe stradă, nu aveau cum să știe, dar ce aș dori să mai spun este că aceste experiențe ar trebui văzute și prin prisma raporturilor poliției. Avem foarte puține informații din partea autorităților de aplicare a legii când vine vorba de astfel de rapoarte. Și tocmai aici trebuie să vedem îmbunătățiri, atât cât privește minoritățile sexuale care raportează violența, dar și autoritățile polițienești care primesc astfel de plângeri. Apoi s-a mai menționat de către doamna Lunacek problema de gen, cei care își trăiesc așa zisă masculinitate, Raportul arată câteva lucruri foarte interesante pe gen. Întrebăm oamenii cum uh, vă exprimați, cum vă simțiți și și acolo se întâlnesc o serie de probleme. Privește nevoia unei acțiuni europene, într-adevăr, statele membre pot învăța unele de la altele, există câteva foarte bune practici în multe domenii dar și Consiliul Europei, UNESCO și alte asemenea organizații au o serie întreagă de bune experiențe. Vă mulțumesc atât din partea mea. Mulțumim mult pentru prezentare, pentru participare și vom studia, desigur, detaliile raportului. Doamna Grisbeck este și aici, deci putem continua după o foarte scurtă pauză. Just saying goodbye. then uh, we can move on. Bine, putem așadar continua. Punctul 19 de pe ordinea de zi, situația minorilor neînsoțiți în UE. La întâlnirea Comisiei Libe din aprilie, doamna Lisbeck, a, Grisbeck scuze, a prezentat uh, avizul proiectul de raport. De atunci am înregistrat 210 amendamente. Îi rog pe cei care părăsesc sala să o părăsească. Discuțiile pot continua afară, pentru că noi trebuie să ne continuăm ședința. Have a room which is uh, ready for, for this report. So, uh, I just mentioned that there were more... Am spus că am avut aproximativ 210 amendamente. A avut loc o ședință a raportorilor din umbră săptămâna trecută la Strasburg. Au fost prezentate amendamente compromis. Votul va avea loc pe 19 iunie și rog pe doamna raportor Grisbeck să ia cuvântul și să prezinte amendamentele de compromis și de fapt întregul proces. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Sunt foarte fericită că putem uh, să discutăm împreună acest proiect de raport asupra situației raportelor minorilor neînsoțiți în Uniunea Europeană. O mică remarcă înainte de a începe și înainte de a trece la fondul problemei, o mică remarcă asupra calendarului, pentru că din cauza numărului mare de amendamente și a lucrurilor asupra compromisurilor, am cerut un termen suplimentar și să aștept un răspuns oficial, dar uh, n-ar trebui să avem probleme astfel încât am propus ca să putem uh, să continuăm să votăm în reuniunea comisiei din 19 iunie de după masă. Deci mai degrabă pe 19 după masă. Acum, uh, așa cum ați spus, doamnă președintă, asupra fondului raportului au existat mai mult de 210 amendamente pe marginea textului. Mă bucur de interesul suscitat și de diversitatea pozițiilor exprimate. Mă bucur și de implicarea multor colegi, ceea ce arată importanța și poate și caracterul sensibil al acestui dosar în ziua de astăzi în interiorul spațiului european. Amendamentele în majoritate uh, îmbunătățesc, uh, îmbogățesc uh, raportul, îl completează și am în reuniunea asupra amendamentelor de compromis uh, am discutat aceste uh, texte și, bineînțeles, ca orice raportor, mă bucur că împreună încercăm un, o poziție și o linie comună, echilibrată, astfel încât să ajungem la o soluție bună a acestei tematici. Au existat multe amendamente pe care o să le las deoparte foarte repede în ceea ce privește amendamentele cu caracter lingvistic. Mulți dintre dumneavoastră, dragi colegi, ați propus niște amendamente în acest sens pentru că au existat unele problemele de traducere uh, în versiunea engleză se vorbește de uh, Deci, practic, unele nuanțe, astfel încât a trebuit să se lucreze asupra uh, diverselor versiuni. Am acceptat automat toate aceste lucruri, astfel încât suntem deja de acord asupra uh, acordului care trebuie să existe între formă și fond, pentru că aceste amendamente lingvistice țin de fond. Acum, fără să intru în detaliu în cele mai mult de 210 amendamente, doamnă președinte, aș vrea să vorbesc de câteva mari linii de fond în ceea ce privește, deci, amendamentele de fond propriu-zise. Întâi de toate, sunt favorabilă pentru unele amendamente care își propun să expliciteze textele mai degrabă bazele juridice ale proiectului de raport, toate dispozitivele Uniunii Europene în acest domeniu, toate directivele și regulamentele observația generală a Comitetului Dreptul, pentru Drepturile Copiilor. Ieri s-a vorbit de traficul de ființe umane, astfel încât vom îmbogăți, dar vom și consolida acest raport. Apoi, sunt foarte favorabilă și față de toate amendamentele care acordă profunzime juridic, juridică noțiunii de protecție a minorilor, toate amendamentele care își propun să definească mai bine sau să amintească principiul care constituie pentru prezentarea mea firul roșu, a, mai precis interesul superior al copilului, noțiunea de interes superior al copilului. Bineînțeles că vom integra toate aceste lucruri într-un compromis. Există un alt fil roșu care vorbește de o mai bună coerență între dispozițiile privind tematica minorilor neînsoțiți și o idee care a fost care a, fost, a revenit mai degrabă în multe amendamente, plecând de la constatarea că statele nu aplică legislația sau jurisprudența în materie de minori neînsoțin și că este necesar să avem o mai bună aplicare a tuturor acestor hotărâri la nivelul statelor. Toate amendamentele care vorbesc de nevoile specifice în materie de uh, protecție a minorilor neînsoțiți Uh, pentru fiecare minor luat individual și, bineînțeles, toate aceste amendamente mi se par foarte importante. Pe de altă parte, au existat uh, multe observații ale colegilor în ceea ce privește pregătirea persoanelor care se ocupă zi de zi uh, cu acești minori neînsoțiți amendamente care completează paragraful 16 care vorbește de drepturile fundamentale ale minorilor, oricare ar fi ei, și în orice condiții uh, dreptul de acces la serviciile sociale, la învățământ, uh, la locuință, uh, îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt importante și au revenit în amendamente. În misiunile care au fost Uh, organizate pentru pregătirea acestui raport, ra, în pregătirea acestui raport în diferite state membre, am constatat cu, cât de importante aceste, erau aceste uh, aspecte și care era consensul asupra lor. Mai există în cele 210 amendamente formulări asupra principiului protecției datelor personale, uh, și această protecție a datelor este adesea amintită în uh, paragrafele care se ocupă de statistici. Deci avem nevoie de statistici, să le reunim toate aceste statistici, dar este imposibil să confunzi statisticile anonime și uh, colectarea datelor personale care trebuie să fie protejată. În ceea ce privește amendamentele asupra informării minorului însuși, mi se pare și acesta un element important al raportului. Au existat multe observații și vom ajunge cu siguranță la un compromis. În ceea ce privește traficul de persoane, am spus câteva uh, lucruri, lupta împotriva traficului de persoane, uh, Uh, este importantă și trebuie să um, acordăm tot ajutorul nostru minorilor neînsoțiți care sunt victime acestui trans, uh, trafic de persoane. Și aici vom integra toate aceste date și comentarii. Au existat multe comentarii asupra acestui aspect legat de uh, traficul de persoane și vom ajunge, sper, la un compromis care va avea coerență și va conduce spre un acord. Există unele amendamente care reduc un pic importanța raportului și care um, diminuează importanța protecției minorului, minorilor, care este un fel de uh, fir roșu care ar trebui să uh, ducă la uh, evitarea situației de detenție a minorilor. Este vorba de, să zicem, de un prag dincolo de care nu ar trebui să trecem. Uh, Vorbim totuși de persoane care nu sunt încă majore. Cele trei mari linii pe care vreau să le mențin și cred că vom reuși să le regăsim în text și care constituie inima însăși a acestui raport și ne vor permite să spunem ceea ce dorim. Aceste trei uh, directive se vor regăsi și în amendele de compromis sunt, în primul rând, să, avem, uh, să punem la dispoziția statelor un fel de uh, manual am vorbit cu doamna Malstrom despre acest lucru și este favorabilă ideii, deci un fel de manual unde să se regăsească bazele legale care astăzi sunt împrăștiate peste tot și care sunt atât de împrăștiate încât uh, dispozitivele nu, sunt, nu se pot citi cu foarte mare ușurință. Deci nu este nimic nou în această propunere, dar să facem un recensământ a ceea ce există deja și care să fie destinat uh, țărilor astfel încât ele să aibă claritate în abordarea problematicii minorilor neînsoțiți. Al doilea element Trebuie să mergem uh, cu oarecare precauție în această problematică, astfel încât să ajungem să facem astfel încât drepturile lor fundamentale să fie respectate în toate țările membre. Cum să facem acest lucru într-un mod foarte clar și armonizat? Răspunsul a fi prin linii directoare care, bazate pe bunele practici a statelor membre, să propună standarde comune în, asupra unor anumite puncte. Deci, alături de acel manual care ar fi de bază, să avem și un fel de uh, unaltă practică pe care toate statele să o poată utiliza, pentru că statele sunt actori în punerea în aplicare acestor standarde comune. A treia idee O să reamintesc deja acest lucru. Nu trebuie să uităm niciodată că un minor este, înainte de toate, un copil sau un adolescent, deci un perso- o persoană vulnerabilă și, în al doilea rând, să nu uităm că trebuie să nu uităm interesul superior al copilului care trebuie să primeze asupra oricărei alte considerațiuni. Este imposibil să avem o definiție foarte precisă a interesului superior al copilului. M-am uh, întrebat asupra acestei definiții pentru că regretăm că nu există una clară, dar juridic este foarte greu să consider că orice copil din spațiul european ar putea să intre într-o definiție strictă. Fiecare copil este un caz particular și definițiile din jurisprudență și comunitare rămân la uh, nivelul etapelor jurisprudenței. Deci, într-un mod uh, neexhaustiv, uh, v-am prezentat lucrurile importante, liniile importante ale textului și ale raportului. Uh, asupra căruia am lucrat foarte bine eh, împreună cu colegii și la care și misiunile din teren ne-au eh, ajutat să ajungem. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc eh, foarte mult, mă bucur că avem astăzi mai mult timp la dispoziție pentru a discuta acest subiect foarte important. Aș vrea să invit pe raportorii din umbră să vă comentarii, după care vom da cuvântul Comisiei, pentru că nici la trecută reprezentantul Comisiei nu prea a avut timp de comentarii. Doamna Cora Sabil, are cuvântul. Mulțumesc, Kinga, mulțumesc mult, Natalie. Repet, e o mare plăcere să lucrez alături de tine. La reuniunea din Strasburg am uh, reușit uh, să facem multe compromisuri și am făcut multe progrese în legătură cu uh, problemele pe care le-ai menționat. Trebuie să punem pe primul plan cele mai bune interesele copilului. Scopul nostru, după cum ai spus și tu în prezentarea ta excelentă, este să um, ca acest manual, să creăm acest manual care să combată fragmentarea în temeiul legal. Să punem toate articolele și uh, legile relevante într-un singur manual. Trebuie ca statele membre să poată implementa în mod consecvent instrumentele legale existente pentru uh, ca minorii neînsoțiți să poată, fi, să poată beneficia de un tratament consecvent și de standarde cât mai înalte. Mă bucură ideea unor linii directoare, astfel încât să poată fi avută în vedere bune practici, privește valoarea vârstei, tranziția când copilul devine adult, împlinește 18 ani, găsirea familiei, formarea, pregătirea, proceduri corespunzătoare activităților cu copii, tratarea copiilor. Avem foarte mult de învățat um, unii de la alții. Mă bucur de asemenea că s-a vorbit de standarde egale când vine vorba de accesul la sistemul de sănătate, cazare și educație. Sunt elemente importante pentru minorii neînsoțiți. Ce-aș dori cu această ocazie să mulțumesc colegilor de la PPE pentru ajutorul la amendamente. Vedem în țările noastre tot mai multe fete minore care vin, fete cu copii, ceea ce reprezintă o provocare suplimentară Și în încheiere aș mai dori doar să spun că pentru că vom supune la vot întregul pachet pe azil în iunie, unde am inclus elemente importante pentru protejarea acestor minori. E important să nu deschidem cutia Pandore cu acest raport, ci să întărim dispozițiile legate de copii și posibilitatea pentru statele membre de a implementa mai bine uh, aceste dispoziții și să le formuleze mai bine. Deci n-aș dori ca acest text să contrazică pachetul de azil pe care vom supune la vot. Mulțumesc și aștept cu interes să conlucrez mai departe cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumim, Terget. Mulțumesc mult. <clears throat> În primul rând doresc să mulțumesc doamnei Grisbeck. Eu cred că am avut întotdeauna o situație, o participare constructivă în grupul de lucru, date fiind și pozițiile foarte diferite, asta a fost totuși foarte bine. Cred că am ajuns la câteva compromisuri comune foarte bune. Aș mai menționa un lucru la care s-a referit și colega Bild. Eu cred că ținând cont de faptul că pachetul pe care și noi îl vom aproba, desigur, în iunie, reprezintă totuși un compromis, putem totuși arăta pe anumite puncte tocmai pentru că e un compromis, sunt puncte unde noi ne-am putea închipui să se meargă mai departe. De exemplu, cât privește reținerea minorilor. Am menționat acest lucru astăzi deja într-un alt punct. Discuție binevenită astăzi și pentru că am vorbit de drepturile oamenilor, drepturi fundamentale și cred că e important să subliniem încă o dată că vorbim de drepturile omului, de drepturile copiilor și apoi abia în al treilea rând despre faptul că acești copii s-ar putea să fie migranți. Așa trebuie văzute aceste situații. Copii sub 18 ani, e, nu cred că are rost să delimităm altfel vârsta. Mai avem o problemă cu faptul că nu există date corespunzătoare cât privește dimensiunea acestei probleme. Câți tineri, câți copii vin cu adevărat în statele noastre uh, neînsoțiți. Ar fi bine dacă am putea avea date mai bune în acest sens, însă aș mai menționa că pentru mine e important că astfel de date sunt importante pentru a îmbunătăți situația acestor copii. Dacă ele vor fi folosite pentru a da acces autorităților de aplicare a legii, nu mi-ar plăcea așa de mult acest lucru și la fel și cât privește utilizarea acestor date în uh, țările de proveniență, uh, cu reîntregirea familiei, să avem grijă în acolo unde există pericole pentru aceste familii. Cu toate acestea, în funcție de situație, uh, s-ar putea ca o returnare în țara de proveniență s-ar putea să fie utilă, importantă, dar trebuie să făcută în așa fel încât să nu existe pericole pentru copil, pentru situația sa și trebuie să ne asigurăm de asemenea că există membri ai familiei la fața locului sau un uh, responsabil pentru a nu trimite copiii neînsoțiți la fel, în, în țara de proveniență. În contextul politicii de azil aș mai menționa că sunt uh, afectate de faptul că anumite state membre de care și Germania nu au transpus directiva cu privire la traficul de persoane. Directiva apără victimele acestui uh, trafic și se pare incredibil cu ce scuze anumite state membre ignorează, ignoră scuze, această problemă. Un alt punct important, menționat și într-un alt loc astăzi, problema educației, accesul la uh, școală, la sistemul de sănătate. Faptul că uh, acești copii nu trebuie cazați împreună cu adulți necunoscuți, ci trebuie să aibă o cazare corespunzătoare. M-aș uh, opri aici deocamdată, dar cred că avem obiectivul comun cu ceilalți apărători să îmbunătățim situația minorilor neînsoțiți. Aștept rezultate bune și mă bucur de continuarea discuțiilor. Mulțumim, Birgit. Urmează doamna Flotter. Vreau să mulțumesc lui Natalie Grisbeck pentru că cred că face o activitate foarte uh, bună, ținând în minte uh, faptul că raportul trebuie să mobilizeze statele membre în privința situației minorilor Uh, neînsoțiți care nu pot fi considerați ca niște migranți în stare de ne, nereglementată, în situație nereglementată. După ce se vor elabora compromisurilor, va trebui să fim siguri că această abordare este respectată pentru că uh, atunci când elaborăm compromisurile, ne dăm seama că uneori uh, put, putem să acordăm o importanță pe care nu, putem, nu vreau să o dăm la început uh, cooperării cu statele membre, așa încât avem nevoie de un echilibru care să mobilizeze statele membre privind situația minorilor neînsoțiți uh, în interiorul frontierelor lor. În ceea ce privește Există o ezitare în ceea ce privește manualul, liniile directoare, așa mai departe, pentru că toate aceste lucruri sunt foarte complicații și de asta se ezită mai mult. Ceea ce mă interesează pe mine este că, oricum s-ar numi acest lucru, statele membre să fie obligate să expliciteze în care este strategia sau în ce mod înțeleg să fac astfel încât drepturile despre care vorbim, la educație, la sănătate, la un tutor și așa mai departe, toate aceste drepturi să fie respectate așa cum trebuie. Deci, cum ne descurcăm noi ca să facem să se respecte toate aceste lucruri și cum ne organizăm la nivel european ca să avem o evaluare care să ne spună din când în când că în acest domeniu uh, ceea ce se întâmplă pe teren corespunde cu ceea ce am hotărât noi. Trebuie ca noi să instalăm un fel de strategie care prin care statele să dea seama de felul în care respectă tot ceea ce am hotărât în acest domeniu. Mi se pare foarte important acest lucru uh, și Uh, trebuie să îi uh, implicăm și pe cei care se ocupă în statele membre de uh, apărarea drepturilor minorilor. În cadrul de referință comun, deci. În al doilea rând, sau a doua remarcă, dacă există o legătură între migrație și dezvoltare, cred că această legătură este ori prost abordată sau uh, este de, de dovadă de um, um, reavoință. Se spune uneori că atunci că o, când o țară se dezvoltă din ce în ce mai mult, migrația scade. Și asta înseamnă că dezvoltarea înseamnă că tinerii rămân în țara de origine. Afirmația nu este valabilă și al doilea lucru, ca să vorbesc de reavoință, este să instrumentalizez politicile de dezvoltare pentru a condiționa țările de origine, astfel încât să controleze și să împiedice migrația. Deci eu aș fi mai degrabă în favoarea Um, idei că textul trebuie să fie, să zicem, curățit de toate aceste lucruri despre care vorbesc eu și care mi se par fie inadvertențe, fie o, rea, o reavoință. Cam campaniile de prevenire a riscurilor de mm, migrare sunt mai degrabă campanii pentru a împiedica pe oameni să plece, este mai degrabă mesajul invers decât cel pe care noi îl dăm în Europa, unde spunem duceți-vă și în alte țări să vedeți ce se întâmplă, pentru că toți tinerii au dreptul la aceleași oportunități. Deci n-aș vrea să lansăm campanii în țări terțe care nu ar avea niciun sens în țările noastre. Așa încât vă rog să scoateți această referire la campaniile de prevenire. Uh, menționarea readmisiei uh, L-am ascultat azi dimineață, azi dimineață pe domnul Crepo, el a vorbit despre minorii izolați, considerând că nicio reținere a minorilor nu poate să fie în interesul superior al copilului. Este una dintre recomandările formulate, dar în același timp contestând pentru minori capacitatea uh, de a garanta respectarea drepturilor în acordurile de readmisie. Deci minorii izolați trebuie să se spună foarte clar, nu trebuie să fie incluzi în aceste acorduri. Minorii izolați nu pot să fie reținuți. În ceea ce privește întoarcerea în țara de origine, da, această reîntoarcere poate să fie în interesul superior al copilului, dar ar exista un prim test pentru această aprobare. Trebuie întâi de toate ca minorul să fie de acord cu această întoarcere în țara de origine. Dacă el nu-și dă consimțământul pentru acest lucru, rămâne de discutat. I-am spus lui Natalie Grisbeck toate aceste remarci uh, și sper că totul va fi studiat uh, și am multă încredere în excelența activității ei. Bien. Mulțumesc, iată că avem o dezbatere reală, substanțială. Domnul Felides, vă rog. Și dumneavoastră veți avea cuvântul, domnule coleg. Eu pot să mai aștept, dacă doriți. Întâi, domnul Kirchhoff, vă rog. Cer scuze, foarte pe scurt, dar mă tem că trebuie să plec. În primul rând, aș dori să spun cât de util a fost vizita delegației în Suedia. Și dori să menționez încă o dată că mulțumim autorităților de acolo și colegii noastre pentru activitatea uh, legată de acea vizită. Cer scuze, doamnei Grispe, că nu am putut participa la întâlnirea raportorilor din umbră. Am înțeles că a fost o întâlnire productivă și știu că s-au pus de acord pe multe amendamente de compromis. Eu aș dori să mă refer la acestea, la numărul 11 pe aliniatul 14. În amendamentul meu la aliniatul 14, de la 1 la 6 am spus ca am dat exemplu de uh, abordare neintruzivă, radiografiile. Se știe care sunt problemele cu acestea. Iar vârsta copilului oricum nu poate fi uh, stabilită decât cu o eroare de 2-3 ani. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți în acest punct. Și cred că ar mai trebui să existe o trimitere la nevoia pentru oficiali să folosească tehnici non-intrusive, altfel nu ar fi realist. Despre Frontex și punerea la dispoziție la informațiilor, compromisul 6, sunt totul de acord cu doamna Crățabil, datele trebuie puse la dispoziție pentru protejarea copiilor, iar la problema interpretării, compromisul 10, și aici o susțin, spunând că utilizarea de interpreți nu e întotdeauna necesară. Important este să se găsească cineva, chiar cineva din uh, stafful autorității, să vorbească cu copilul într-o limbă pe care acesta o înțelege. Pentru că obținerea unui interpret poate fi de durată, poate întârzia obținerea informațiilor vitale despre poziția copilului. Și un punct final, mai cred și am crezut de fapt întotdeauna că abordarea umanitară a Suediei e foarte importantă, cred că niciodată nu ar trebui să primitem celor responsabili cu uh, chinurile acestor copii să scape. Deci cred că ar trebui să încercăm mai tare la nivel internațional să avem consultări și discuții pentru a trata problema de la bază procesul acesta imoral în multe cazuri când adulții cu intenții criminale câteodată sau nu, utilizează copiii în acest sens. Copiii nu pot fi utilizați în interesele altora, au propriile drepturi copiii și trebuie protejați. Mulțumesc. Și acum, domnul Triantafirides, vă rog. Sharon, I do want to agree with Mr. Kirk. Mulțumesc, domnul președinte, sunt de acord cu domnul Chipop că Kirchhoff a fost foarte utilă călătoria noastră în Suedia și a venit și la momentul potrivit. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Grisbeck, raportoarei, care a avut o abordare foarte productivă și constructivă a reuniunilor pe care le-am avut. Reuniunea de la Strasburg a fost uh, încă un de succes a produs rezultate. Acum avem 210 uh, amendamente, lucru care arată cât de diferite sunt uh, opiniile în uh, rândul grupurilor politice. Cu toții însă suntem preocupați de soarta minorilor neînsoțiți și cu siguranță că vom găsi o soluție comună la această problemă. Aștept cu mult interes uh, manualul despre care s-a vorbit și uh, îndrumările pentru bune practici. Sperăm uh, că până la urmă vom reuși să ne depășim diferențele și să reușim să redactăm o rezoluție puternică pe care să o prezentăm Comisiei și statelor membre. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Domnul Bronx are cuvântul. Eu sunt foarte sceptic în privința ideii că persoanele de 17 ani chiar uh, au uh, resursele și cunoștințele pentru a ajunge din alte continente în Europa. Eu cred că adolescenții sau preadolescenții uh, nu pot face acest lucru. E pur și simplu incredibil că sunt capabili să facă așa ceva. E vreodată nevoie de o dovadă a vârstei, dar copiii când ajung în atenția autorităților chiar sunt neînsoțiți? Uh, E clar că ei uh, nu au fost neînsoțiți de la bun început. Ei fie sunt uh, victimele traficului, fie au fost uh, aduși de familiile lor pentru a avea o soartă mai bună. Dacă interesul copilului este criteriul principal, uh, atunci e posibil ca decizia să fie predeterminată, pentru că, în mod evident, este mai bine pentru copil să rămână în Europa. Ar fi mai bine educat, mai bine plătit și uh, ar avea condiții mai bune de locuință. Dacă trimitem înapoi copilul în țara de origine, um, unde poate să-și vorbească propria limbă, să fie cu propria sa familie, Uh, situația poate, copilului poate că nu este la fel de bună și atunci se pierde din vedere această posibilitate. Conceptul minorilor acompaniați este însă unul uh, destul de recent. Mulțumesc. Doamna Smith are acum cuvântul din partea comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei Grisbeck v-ați ocupat de un subiect foarte important, care în plus, uh, iată că este abordat uh, la momentul foarte bun, pentru că anul, în anul 2010 am avut un plan de acțiune pentru minorii uh, neînsoțiți și cei doi ani în care acest program a fost implementat au arătat care sunt punctele slabe. Am primit foarte multe amendamente, lucru care arată că sunt multe probleme cu programul nostru. E vorba de o problemă transversală, foarte importantă, care privește foarte multe politici și multe aspecte ale migrației, precum azilul, integrarea, posibila returnare, traficul de ființe umane, cooperarea cu statele terțe și sunt foarte multe aspecte legate de dezvoltare pe care aș dori să le subliniez. E vorba adesea de tineri care caută să-și facă o viață mai bună. Deci ar fi bine să încercăm să îmbunătățim politicile și în statele de origine. Dacă returnarea se dovedește a fi cea mai bună soluție pentru copil, este bine să asigurăm o integrare cât mai bună în statele lor de origine. Trebuie ca aceste zone de politică să fie cât mai coerente. E important ca legislația să fie, într-adevăr, pusă în aplicare. În curând vom avea un sistem comun european uh, de azil și vă asigur că Comisia va urmări cu foarte multă atenție modul în care va fi implementat uh, acest sistem. Trebuie să ne asigurăm că implementarea se face cât mai corect și că există cooperare practică bună cu statele membre. Pentru că, repet, nu e vorba doar de mm, modul în care Comisia sprijină protecția copilului. E vorba și de o răspundere care le revine statelor membre. Am vorbit despre directivele referitoare la azil și mă refer acum și la directiva privind returnarea. Aceasta prinde, cuprinde mai multe părți care subliniază importanța protecției copiilor și a minorilor neînsoțiți. La sfârșitul anului, Comisia va pregăti o comunicare referitoare la directiva returnare și la protecția copilului și vom încerca să analizăm și problemele specifice legate de minorii neînsoțiți, dacă există probleme cu punerea în aplicare, dacă sunt protejați minorii, ne vom referi și la problema legată de detenție, un lucru pe care nici noi nu-l privim cu ochi buni. S-a vorbit despre traficul de ființe umane, de protecția victimelor acestui fenomen și aici e important să se pună în aplicare legislația existentă și Comisia va urmări acest fenomen noi lucrăm uh, și la o altă directivă referitor la permisele ce vor fi acordate victimele traficului și vom analiza acolo situația specifică a copiilor. E nevoie de transparență în toate aceste aspecte. Un document, un manual uh, care să includă toate regulile ar fi foarte util. Să se acopere și uh, faza de recepție, de primire, faza de integrare, mm, metodele de protecție a copiilor. Cu siguranță un astfel de manual care să cuprindă toată legislația mm, relevantă poate ajuta foarte mult. Alte chestiuni legate de îndrumări. În legătură cu evaluarea vârstei, Asociația Biroul European pentru Azil uh, a lucrat alături de noi uh, pentru a încerca să găsim cea mai bună soluție de a evalua vârsta. EASO, Biroul pentru Azil, va crea un manual în lunile următoare. În privința reîntregirii familiei și noi lucrăm alături de EASO, încercăm să abordăm cât mai bine această problemă spinoasă. În privința tutelei. Încercăm să vedem uh, care sunt cele mai bune practici. La ora actuală se derulează un proiect finanțat de Comisia Europeană în acest sens. În privința datelor, acestea nu ne sunt întotdeauna la dispoziție. Avem date noi de la Eurostat, vom primi mai multe până în iulie și aceste noi informații care ne-au parvenit uh, ne ajută să înțelegem mai bine situația. Trebuie să ne ghidăm uh, după principiul de bază al bunelor interese, ale, celor mai, ale intereselor copilului care trebuie să prevaleze. Trebuie să respectăm Convenția ONU privind drepturile copiilor și uh, în altul comisariat al ONU ne va ajuta să definim care este interesul copilului, care, este, uh, care sunt acțiunile care sunt, prezintă avantaje pentru copil. Dar, după cum am spus, interesele copilului sunt la baza tuturor măsurilor pe care le luăm. Repet, uh, documentul acesta vine la momentul potrivit, planul de acțiune se va încheia în 2014, vom vedea ce învățăminte putem trage, cum putem îmbunătăți sistemul fondurile pentru azil, pentru refugiați um, sunt uh, cele la care recurgem pentru acțiunile noastre. Și acum se încearcă stabilirea unui fond pentru minorii neînsoțiți. Vă mulțumesc uh, încă o dată și suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Comentariile de încheiere, doamna Grisbeck. Mulțumesc întâi de toate tuturor colegilor și comisiei care au făcut comentarii. Mulțumesc foarte mult colegilor, în mod special pentru că activitatea lor a fost foarte importantă, încă nu s-a sfârșit, dar consider că asupra acestui subiect în care nu este evident că vom reuși să ne punem de acord, pozițiile pot să fie diferite. Oricum, nu sunt întotdeauna comună. Eu mă angajez să încerc să construiesc ceva care să fie satisfăcător și care să ne conducă oricum la uh, obiectivul nostru, care este acela de a trata în mod demn eh, subiectul de care ne ocupăm, pentru că este o temă importantă pentru valorile Uniunii Europene. Fără să fiu foarte, intru foarte în detaliu, am încercat să rețin toate comentariile și dacă uh, am uitat unele răspunsuri, să nu fiți supărați pe mine, ne vom întoarce oricum la ele uh, de-a lungul uh, reuniunilor noastre. În ceea ce privește intervenția doamnei Bild, îi mulțumesc. Atenția pe care trebuie să o, adăugă, să o arătăm fetelor în spațiul european este un element pe care îl vom integra uh, în compromisuri. Ea a amintit un element important asupra, cărora, asupra căruia suntem de acord, aceea de a uh, insista asupra aplicării mai bune a, a echilibrului în statele membre. Mulțumesc lui Birgit Sipel pentru comentarii asupra termenului copil. Uh, de la început uh, am vrut să folosim acest cuvânt și nu cuvântul minor. Așteptăm un răspuns din partea serviciilor juridice pentru a putea să folosim cuvântul copil și uh, nu minor. În ceea ce privește statisticile, uh, e bine să avem mai multe date în care să avem încredere, dar care să nu fie utilizate în alt scop decât cel al protecției minorilor. Uh, pentru lui Ellen Flotru îi mulțumesc pentru uh, modul în care a uh, reacționat față de această problematică. Există uneori un dezechilibru, un echilibru care este greu de găsit. Cred că înseamnă, de fapt, să respectăm. Vom lucra asupra aliniatului 7, care se ocupă de cooperarea cu țările terțe. Uh, dar chestiunea minorilor trebuie să fie înscrisă în dialogul pe care Uniunea Europeană îl are și îl cultivă, îl restaurează cu statele terțe. Comisia a uh, indicat că inscria problema, uh, problematica copiilor uh, neînsoțiți, a minorilor neînsoțiți în uh, temele ei de reflexie. Nu trebuie să uh, ezităm să revenim asupra acestei problematici, chiar dacă termenul nu-mi place, deci această, asupra acestei probleme a copiilor, minorilor neînsoțiți în raporturile noastre cu țările terțe. Vom continua să uh, lucrăm asupra articolului 7 în ceea ce privește readmisia, acordurile de readmisie care există și trebuie să facem astfel încât să existe o protecție reală și garanții vis-a-vis -vis de acest aspect. În ceea ce privește comentariile lui Ellen Floutre asupra manualului și a liniilor directoare, eu nu am niciun fel de ezitare. Pentru mine lucrurile sunt clare. Pe de o parte avem recensământul, și așa cum a spus și reprezentanța Comine, și pe de altă parte liniile directoare asupra cărora cădem de acord pentru a fi aplicate. Nu am folosit cuvântul strategii, strategie, termenul strategie. Exit să folosesc acest concept pentru că în punerea în aplicare acestei strategii între ghilimele, uneori avem foarte multe lucruri de, de spus și de asta am preferat un uh, termenul de linii directoare. În schimb, um, uh, îmi place această insistență asupra termenului task force, astfel încât să putem controla ceea ce fac statele cu ajutorul unor bilanțuri care să fie um, prezentate. Deci vom avea o unaltă care să ne permită să efectuăm acest control și asupra căreia să obținem un uh, consens. Uh, un răspuns colegului Kirkop, căruia îi mulțumesc că ne-a mulțumit uh, în, în legătură cu misiunea în uh, Suedia. În ceea ce privește interpreții, uh, o să găsim un acord asupra acestui aspect, dar ceea ce este important este ca tânărul să poată să înțeleagă sau să se folosească în discuția cu el o, la, o limbă pe care el să o poată înțelege. În Suedia am văzut că se poate face acest lucru și prin telefon. Important e încă o dată tânărul să înțeleagă, să poată dialoga. Acum, în legătura cu determinarea vârstei, am văzut că există foarte multe metode, eu uh, consider că unele dintre ele sunt extrem de criticabile și trebuie să ajungem la ideea că, în fond, determinarea vârstei uh, să se facă cu ajutorul unor metode care să fie impregnate de bun simț și de respectarea demnității tânărului ca ființă umană și ca ființă vulnerabilă. Eh, lui Chiriaco să-i mulțumesc pentru întreaga activitate, pentru reflexiile sale și pentru marelul lui tact diplomatic în toată această activitate. El a amintit de folosirea datelor eh, de către statele membre am auzit și intervenția colegului meu Brons și mulțumesc Comisiei pentru precizări, pentru abordarea problemei azilului asupra directiva reîntoarcerii și uh, mulțumesc și pentru uh, toată această însoțire a muncii noastre. Poate că am uh, uitat un element uh, important care se leagă de pachetul azil. Pachetul azil, ne felicităm toți că în sfârșit uh, se pare, um, pare că a fost realizat și că dacă că mergem mai puțin departe decât propuneam eu, mai, de exemplu, în ceea ce privește detenția, uh, este oricum mult mai bine pentru că în raporturi de inițiativă putem să spunem ceea ce ne dorim în absolut. Deci pentru mine nu există o contradicție între ceea ce este propus aici uh, și conținutul pachetului azil. Poate că am uitat unele răspunsuri, dar oricum voi răspunde colegilor dacă va fi Uh, necesar. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru constanță în activitate, pentru umorul de care au dat dovadă, astfel încât să avansăm într-o temă asupra căreia nu eram cu toții de acord uh, a priori. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru dezbatere tuturor. După cum uh, am precizat, votăm pe 19 iunie. Avem un singur punct pe ordinea de zi în această dimineață și anume punerea în aplicare a directivei Consiliului de crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă. Raportorul pentru aviz este Raul Romeva Irueda. Îl voi uh, invita să prezinte proiectul de aviz. E vorba de un aviz referitor la raportul uh, din proprie inițiativă al Comisiei pentru Ocupare. Vom ajuta câteva minute pentru uh, ca oamenii care vor să părăsească sala să o poată face în liniște. Cred că ne va rămâne timp și pentru comentarii din partea raportorilor din umbră. Domnule Romeva, aveți cuvântul. Îi voi ruga pe aceia care părăsesc sala să o facă în liniște pentru că noi trebuie să continuăm uh, cu următorul punct de ordine de zi. Este un subiect care revine de multe ori în dezbateri. De patru ani insistăm asupra acestei probleme, care este discriminarea multiplă și egalitatea de tratament în Uh, în ceea ce privește încadrarea muncă, lucruri pe care trebuie să le corectăm în uh, legislația europeană. Deci mm, sunt foarte bucuros de acest raport de inițiativă. Vreau să reamintesc faptul că patru puncte mi se pare esențiale pentru noi. Întâi de toate, în proiectul nostru de aviz, O să vedem cum vom prezenta toate aceste lucruri, dar vroiam să semnalăm explicit situația care există în Uniunea, în Uniunea Europeană. O persoană în afara locului de muncă nu este protejată dacă suferă de, din cauza discriminării, din cauza religiei, vârstei, orientării sexuale sau a handicapului. Aceste patru aspecte nu sunt protejate în afara locului de muncă sau dincolo de locul de muncă. Am constatat acest lucru în multe rapoarte și cred că pe viitor vom mai avea și alte aspecte. Situația de discriminare în acest context este foarte îngrijorătoare. Există protecție la locul de muncă, dar nu și în afara locului de muncă în ceea ce privește accesul la educație și așa mai departe. Deci trebuie să denunțăm acest uh, lipsă de protecție care uneori, în unele țări, este bine acoperită, dar nu în ansamblul Uniunii Europene. Asta este ideea principală din proiectul nostru de aviz. Apoi, Există o problemă de fond legată de necesitatea de a înțelege, de a considera ca principiu de bază că drepturile fundamentale sunt indivizibile, ele sunt universale și indivizibile. Există o legătură strânsă între diferitele drepturi care rămân interconectate și Uniunea Europeană trebuie să creeze drepturi în interiorul ei și să exporte aceste convingeri conform căreia drepturile nu pot fi repartizate, uh, sectorizate și așa mai departe. Trebuie ca aceste drepturi să fie apărate ca un tot. În măsura în care există aspecte legate de uh, drepturi ale unor uh, categorii care nu se bucură de, de, de, de drepturi. Acest aspect face parte din, uh, unele, din propunerile pe care noi le avansăm. Apoi, este necesar să avem un cadru juridic care să acopere anumite lacune care există în anumite țări membre din cauza acest, acestei absențe de cadru pe care o prezentăm, nu vreau să vă ascund faptul că în calitate de raportor tot uh, acumulez frustrări de vreo patru ani încoace pentru că Consiliul, guvernele nu-și fac treaba, nu fac ceea ce trebuie să facă uh, în raport cu această directivă. Bineînțeles că există o dinamică în interiorul Consiliului, anumiți președinții ai Consiliului au fost mai sârguincioși asupra acestei tematici și asupra uh, unor lucruri care, într-adevăr, puneau, ridicau dificultăți în țările membre și pe care au, pentru care au găsit și soluții, dar în majoritatea cazurilor există o, un fel de blocaj uh, Uh, acum vrem să ne prezentăm propunerile Parlamentului astfel încât să ne facem treaba vis-a-vis -vis de textul care ne este prezentat. Există o dificultate uh, evidentă care uh, ține de faptul că voința politică este absentă. Se abuzează pe de altă parte de principiul unanimității la nivelul Consiliului și în acest sens trebuie să plasăm Consiliul într-o situație în care să-i permită deblocarea dosarului. În anumite țări, în special în Germania, acest ă, dosar ă, cunoaște o rezistență foarte mare. Nu e vorba numai de Germania, dar Germania în esențial blochează acest dosar și sperăm să putem să ne gândim că o schimbare eventuală de guvern în Germania ar putea ca, face ca lucrurile să evolueze. A, a patra noastră sugestie în text, un punct care pentru noi este fundamental în legătură cu alegerile europene din 2014, Parlamentul European a cerut de 12 ori Consiliului să deblocheze această directivă în diferite contexte, în diferite momente, în locuri diferite și așa mai departe. Deci am, am insistat asupra dorinței de a debloca acest dosar. Voința Parlamentului este foarte clară, iar uh, piedicile sunt și ele la fel de evidente la nivelul Consiliului, ceea ce nu este bun pentru credibilitatea democratică a Consiliului la nivelul uh, Uh, Uniunii Europene în vederea sau în perspectiva mai degrabă a alegerilor din 2014. Ar trebui să se acorde o atenție mai specială acestui dosar. Uh, cam acestea ar fi cele patru idei fundamentale care se regăsesc la nivelul proiectului de aviz și acestea ar fi sugestiile pe care le-am uh, sugerat și redactat. Legitime da, e adevărat. Uh, ne dorim uh, ai vers pe pereți, nu uh, sunteți departe de realitate. Mulțumesc foarte mult. Domnul Coșa, în numele căruia vorbesc, a analizat modul în care a evoluat legislația ca urmare a sentințelor Curții Europene de Justiție. Domnul Romeva a încercat să prezinte imaginea de ansamblu a discriminării în afara locului de muncă. Directiva nu uh, se ocupă de multe aspecte, e adevărat, dar nu cred că ne ajută la nimic să o tot criticăm pentru că directiva aceasta are o sferă de aplicare destul de limitată, dar nu chiar atât de limitată cum a spus raportorul. Directiva acoperă, de exemplu, apartenența la sindicate sau uh, pregătirea profesională. Există cel puțin uh, două subiecte care pot fi adăugate la um, propunerea raportorului. Prima, în primul rând, căile de atac legale. În acest sens, Comisia a, pro- a promis că va pregăti un document privind căile colective de atac până la sfârșitul anul trecut. La momentul adoptării directivei, acesta, aceasta era destul de modernă, destul de actualizată, însă căile juridice de atac, căile legale de atac au rămas o problemă. Având în vedere că centrele ce apără oportunitățile egale funcționează pe baza mandatelor diferite și având în vedere că practicile judecătorești sunt diferite de la un stat membru la altul, te... persoanele care se adresează tribunalelor trebuie să se confrunte cu condiții diferite. Uh, Uneori trebuie să depună anumite sumă de bani, alteori trebuie să se adreseze tribunalelor direct. Și un alt comentariu de natură generală. La, în anul 2000, uh, când a fost adoptată această directivă, articolul din tratat referitor la nediscriminare cuprindea opt criterii. În directivă sunt cuprinse cinci. În Carta Drepturilor Fundamentale sunt menționate 16 criterii. Cum merge implementarea directivei, având în vedere această situație? Cred că ar trebui să dăm un răspuns la această întrebare foarte interesantă, pentru că regula de combatere a discriminării este o regulă generală a Uniunii Europene care ar trebui să se bazeze pe cartă și ar trebui să se țină cont de toate cele 16 criterii. Cred că există loc de amendamente, iar eu voi face totul pentru a încerca să îmbunătățesc uh, raportul. Mulțumesc, doamna Indvel, tare cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și domnului raportor pentru proiectul de aviz. Voi depune câteva amendamente pentru a completa observațiile dânsului. Sunt de acord cu ele, așa cum sunt de acord și cu uh, antevorbitoarea mea, doamna Bauer, care a menționat câteva lucruri foarte importante și corecte. În privința discriminării în afara locului de muncă, raportul FRA din această dimineață, în care s-a vorbit despre discriminarea LGBT la locul de muncă, ne-a arătat că situația este încă foarte gravă, că trebuie să facem uh, multe pentru a o remedia și că trebuie să venim cu legi noi. În al doilea rând, aș vrea să precizez că multe state membre, sau cel puțin unele, nu doar că blochează directiva, dar aprobă legi naționale care încalcă direct principiul nediscriminării. Să știți că eu nu am nicio dificultate în a arăta cu degetul. Uh, țara la care mă refer uh, va deține în curând președinția Uniunii Europene și iată că aprobă legi uh, care încalcă drepturile LGBT. Mai multe state membre, printre care și statul meu, dar în uh, mare măsură e vorba de vecinii noștri de la Est, în multe state membre este instituționalizată discriminarea la locul de muncă pe baza religiei. Uh, în Germania a, compania care angajează, care este pe locul 2 uh, care este pe locul 2 numărul de angajați în Germania a doua companie ca număr de angajați în Germania are propriile sale legi de uh, angajare, ceea ce înseamnă că în mod legal pot discrimina angajații care nu respectă etica instituției, un lucru pe care să spunem că îl acceptăm, dar pot discrimina angajații divorțați, angajații homosexuali. Deci pot discrimina angajații pe motive ce țin de viața lor personală și nu de calificările necesare la locul de muncă. E vorba deci de o restricționare ilegală a drepturilor uh, angajaților. Noi vom face amendamente încercând să ne trimim la aceste trei puncte. Trebuie să ne gândim uh, cum uh, transformăm în lucruri concrete aceste vise ale noastre, pentru că m-am săturat până peste cap să văd că statele membre se ascund unul după altul că se vorbește așa de mult despre mm, valorile europene și despre nediscriminare, dar toate sunt doar vorbe goale care nu mai au niciun fel de credibilitate. Haideți să mm, recunoaștem, haideți să-i denunțăm, să le spunem, mm, da, noi vrem drepturi egale, dar statele membre nu doresc să existe drepturi egale. Ăsta este adevărul, ne place sau nu. Uh. Mulțumesc. Iată că această dimineață ne-am confrunt, în această dimineață ne-am confruntat cu acest tip de mesaje și, de, și cu realitatea. Nu doar raportul dumneavoastră, ci și cel al Națiunilor Unite a fost foarte asemănător. Cei care s-au aflat aici, în această dimineață, au văzut aceste discuții. Cred că nu mai există alte observații, așadar îi dau cuvântul uh, domnului Romeva pentru a se a trage concluziile. Mulțumesc, foarte pe scurt. Aștept amendamentele, mă interesează. Multe din cele pe care mi le veți recomanda le-aș fi făcut probabil și singur dacă aveam suficient timp. Putem discuta uh, pe o serie de amendamente și sunt bucuros să le pot incorpora. Două aspecte sunt importante pentru mine. pe de o parte elementele juridice, unde avem câteva experiențe și unde putem demonstra importanța acestora. Unii vorbeau de sarcina dificilă. Pe de altă parte, trebuie să vorbim clar și să nu excludem elemente cruciale ale domeniului de aplicare pentru a fi cu adevărat credibili. E important să insistăm, deși știu că textul inițial are de a face cu discriminarea la locul de muncă, dar noi credem că e important să arătăm că nu, exi- nu există politici antidiscriminare dacă nu există o politică generală, nu doar la locul de muncă, ci generală. De aceea și insistăm să lărgim acest domeniu și asupra altor sfere, așa cum s-a arătat, educație, bunuri și servicii, protecție socială și multe altele. De aceea cred că e atât de important să avem o abordare generalizată. Suntem deci de acord cu cele spuse. Problema fiind că acum riscăm să nu ne facem auziți sau să nu ne asculte nimeni. Iar dacă aceste exerciții rămân fără rezultat, oamenii se vor supăra pe noi. Aduc aminte de asta și Consiliului vom fi în aceeași barcă dacă publicul consideră că nu se întâmplă nimic până la urmă, ne vor întreba până la urmă ce facem noi aici de fapt. Și asta ar trebui uh, subliniat probabil încă o dată. De aceea vă mulțumesc, vom continua ceea ce facem și odată ce primim amendamentele le vom prelucra. Mulțumim! Amendamentele pot fi trimise până luni 10 iunie. Prima parte a ședinței noastre se încheie aici. Mulțumesc tuturor și revenim la 3 după amiază. Ne vedem după amiază.